de fapt, înaintea noastră, am, păi am venit și noi. Am așteptat să se umple sala înainte să începem lucrările. Bună ziua tuturor, așadar, bun venit! Primăvara apare că a sosit și pentru agricultori primăvara este un timp deosebit. Państwo wiecie, właściwie większość w sposób bezpośredni czy pośredni jest bardzo blisko związana z rolnictwem timp uh, foarte, foarte important, așadar. Și cred că este de bun augur pentru lucrările noastre. Bun venit, așadar. Cu ce începem? cu aprobarea ordinei de zi a ședinței de pe 23-24. Dacă nu sunt observații, înseamnă că am adoptat-o. Comunicările președintelui, regimul lingvistic este cel obișnuit, cu toate limbile, limbile cu excepția estonei, maltezei, slovacei și limbii gaelice. Îl avem aici, vă spuneam, pe domnul comisar, printre noi. Îi urez bun venit, domnule Vitenis Andriu Dânsul uh, vine încă o dată la comisia noastră, ne va uh, vorbi despre lucruri foarte importante legate de uh, siguranța alimentară, securitatea alimentară. Și e vorba de subiecte deosebit de importante și actuale, pe care noi le tot dezbatem aici în comisia noastră, și noi aici, dar și comisia executivă o face. Uh, în acest moment uh, au apărut o serie de probleme pe care le repertoriem la punctul 5, printre altele. O bacterie care afectează măslinii în Europa în acest moment. Deci, niște amenințări cu care ne confruntăm astăzi. Îl salut așadar pe domnul comisar și pe echipa care îl însoțește. Suntem un pic în întârziere și dau imediat cuvântul domnului comisar, vă rog frumos. Uh, moment. moment, scuze, nu vreau să-l deranjez pe domnul comisar. Am o întrebare. Am o solicitare de modificare a ordinii de zi sau uh, o fac acum sau mai târziu, uh, cu plăcere și mai târziu, doar n-aș vrea să fie uitată această solicitare no, zazwyczaj powinniśmy na początku. A... Da. În mod normal uh, începem cu astfel de lucruri, dar uh, aș zice că de data asta să lăsăm pe domnul comisar să vorbească mai întâi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jest bardzo miło to być. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că sunt aici uh, printre dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că discutăm astăzi o serie de lucruri foarte importante din domeniul siguranței alimentare. Au trecut aproape 9 luni de când uh, și-a început comisia lucrările, noua comisie executivă. De atunci încoace m-a plecat asupra linilor directoare um, care mi a fost încredințate prin misiunea mea de către comisarul uh, Juncker și am primit o scrisoare foarte concentrată legată de misiunile care îmi revin de la DJ Sanco și uh, colegii mei au pregătit o listă de priorități, sănătate și siguranță alimentară pentru uh, această perioadă care ne așteaptă. Ne dorim o viziune holistică și o viziune pe următorii cinci ani. Sperăm că în viitor vom fi capabil să avem uh, rapoarte regulate în ceea ce privește starea sănătății uh, alimentare uh, în Europa și, în general, să știm ce se petrece cu aceste politici de sănătate și siguranță alimentară în toate statele membre și să vedem care e plus valoarea unei astfel de politici pe plan european. M-am întâlnit cu mai mulți comisari, colegi, membri din parlamentele naționale, cu uh, alte părți interesate, ONG-uri, uh, reprezentanți ai uh, sectoarelor relevante. Discuții foarte constructive, foarte complexe, subiecte foarte grele, dar și foarte interesante. Am ascultat cu multă atenție ceea ce mi-au spus interlocutorii mei. Aceste schimburi de vedere au fost cu adevărat foarte importante pentru a verifica cunoștințele mele reale ale situației și încercăm să facem o imagine de ansamblu a tot ce înseamnă alimentația în Europa, acest prim pilon. Dar acum permiteți-mi să vă spun care este viziunea noastră politică în acest domeniu. Noi suntem parte din același sistem și trebuie să lucrăm în lumina tratatelor. Articolul 163 TFUE, vă atrag atenția asupra acestui articol, care cere Parlamentului Consiliului Comisiei, statelor membre, să se asigure că există o uh, protecție înaltă a sănătății populației în toate politicile și activitățile desfășurate în Uniunea Europeană. Este vorba de o răspundere împărtășită de către toată lumea. Bineînțeles că există mai mulți vectori și priorități. Președintele Juncker mi-a trasat niște misiuni specifice și vreau să vă spun că ca fost membru al Parlamentului acum 20 de ani, înțeleg foarte bine legitimitatea democratică a unui parlament ca al dumneavoastră. Noi trebuie să ne asigurăm că în domeniul sănătății toți cetățenii vor resimți o îmbunătățire eh, peste 5 ani și la următoarele alegeri vom fi eh, capabili să demonstrăm că am făcut schimbări pozitive, mai mult decât atât, că am putut să eh, stopăm Uh, promovarea extremelor uh, politice. Și vreau să spun asta având în vedere ultimele alegeri. Există propuneri existente la care mă voi întoarce. Vreau să vă spun că am identificat și alte priorități în domeniul uh, siguranței alimentare. Criza, managementul crizei, o mai bună reglementare și așa mai departe. Apoi, tot ce înseamnă OMG-uri, apoi uh, disruptorii endocrinieni, rezistența microbi uh, la mic uh, antibiotice, sănătatea animală și etichetarea alimentelor. Permiteți-mi să spun câte ceva despre fiecare dintre aceste teme. Prima misiune care mi-a fost trasată de președintele Juncker este o misiune care asigură că um, Comisia uh, Uh, este gata să reacționeze în situații de criză. Dau exemplul acestei uh, peste porcine africane. Uniunea Europeană are cele mai mari uh, sau cele mai înalte standarde în acest domeniu din lume și sarcina mea este să ne menținem acest statut și să uh, gestionăm crizele posibile care apar. Asta este ceva de zi cu zi pentru mine. Apoi să simplificăm, să modernizăm legislația actuală. Comisia noastră dorește să reducă birocrația în tot ce înseamnă aceste proceduri și operațiuni din lanțul agroalimentar. Apoi, importurile non-conforme de alimente. Criza economică din ultimii ani a afectat foarte mult sectoarele noastre economice și agricultura de asemenea și uh, sectorul procesării agricole. Există țări care nu respectă regulile și care se dedau la fraudare. După ce vom uh, termina chestiunea legată de inspecțiile și controlele respective de conformitate, doresc să lansez o nouă un nou val de măsuri pentru a contracara produsele neconforme din țările terțe. În acest sens avem nevoie de sprijinul altor autorități, cum ar fi uh, vămile, uh, inspecțiile fiscale, etc. Apoi, rezultate concrete, de pildă în domeniul OMG-urilor. Știți bine că am reușit să ne găsim o soluție în acest domeniu al cultivării organismelor modificate genetic Parlamentul a dat dovadă de mult spirit constructiv într-un dosar foarte delicat. Am ajuns la soluții, soluții viabile și foarte bune. Următoarea provocare, conform sarcinilor trasate de domnul Juncker, este procesul de aprobare a culturilor cu uh, OMG-uri. Acest proces de decizie este în curs, el va fi finalizat și va fi publicat Uh, ca rezultat la sfârșitul lunii aprilie. Uniunea Europeană trebuie întotdeauna să răspundă cerințelor tot mai mari ale cetățenilor europeni. Sper că vom avea o soluție constructivă care să arate că guvernele alese democratic își asumă răspunderile. Apoi, disruptorii endocrinieni o propunere adoptată acum două săptămâni numai în plenară și nu vreau să intru în detalii acum, însă îmi repet angajamentul de a uh, lucra repede, transparent, punând sănătatea în centrul acțiunilor noastre. Studiul de impact uh, a fost încheiat, sperăm că și dumneavoastră veți face parte din campania de sensibilizare și veți uh, promova discuțiile în acest sens pentru că vom avea o conferință a Parlamentelor Naționale uh, în această primăvară. În ceea ce privește rezistența la antimicrobiene, este o componentă esențială a luptei noastre împotriva um, acestor boli. Mă refer la tratamentele antimicrobiene. Și E vorba de o rezistență care provine din faptul că aceste medicamente nu sunt mult prea folosite, ci folosite în mod greșit. Și acest AMR, această rezistență, este pentru mine un subiect de prioritate. Am discutat acest lucru și în această aulă. Mă refer uh, și la subiecte cum ar fi uh, furajele animale și așa mai departe. În ce privește furajele animale, Mă bucur că propunerile respective și mă refer la folosirea acestor produse antimicrobiene în nutrețul pentru animale, s-a bucurat de mult succes. Doresc să continui cu planul acesta în continuare având în vedere că el se va finaliza în 2016. Ă, trebuie ca această activitate să continue. Îmi voi respecta angajamentul în spiritul dialogului și doresc să avem o conferință la înalt nivel pe acest subiect pentru a evalua ce măsuri suplimentare trebuie și pot fi luate. În ce privește sănătatea, ă, bunăstarea animală, Um, strategia actuală se va finaliza sau se va termina anul acesta la sfârșit. S-au făcut multe lucruri. Europa a devenit un model pe plan internațional în ce privește bunăstarea animală. În același timp îmi dau seama că mai sunt și alte lucruri care nu au fost rezolvate, mai ales cât privește uh, um, implementarea. Există mai multe posibilități, fie renoirea strategiei, fie o nouă Uh, măsură, un nou program pentru a evidenția mai bine importanța subsidiarității. Mă gândesc în acest sens la ce se poate face în continuare în ce privește strategia pe bunăstarea animală. Apreciez sprijinul dumneavoastră în acest sens. Este un uh, dosar sensibil uh, și voi atrage atenția și la nivelul colegiului de comisari. În sfârșit, câteva lucruri legate de risipa alimentară. Știți bine că pe acest dosar am competențe de pline. Risipa alimentară se găsește prioritară pe agenda discuțiilor uh, în domeniul uh, alimentelor pe plan internațional, iar expoziția de la Milano, uh, care este dedicată acestui subiect, printre altele, se va inaugura peste o lună și jumătate. Și economia circulară este un subiect care se suprapune cu aceste eforturi. În sfârșit, câte ceva despre etichetarea alimentelor Având în vedere caracterul sensibil a acestui, a acestui subiect, uh, știm foarte bine că s-a discutat foarte mult uh, tot ce înseamnă originea produselor, mai ales în ce privește carnea procesată. Consumatorii însă nu doresc să plătească preț, un preț în plus pentru informații suplimentare. Așadar, nu cred că putem, într-adevăr, aici să avem o etichetare obligatorie pe plan european. Domnule președinte, estimați colegi, câte ceva acum în ce privește dosarele în curs, în curs de proces legislativ, așadar. Voi începe cu uh, propunerea privind sănătatea animală. Mă bucur că s-au făcut uh, uh, progrese până acum în trialog. Mulțumesc, domnule președinte, colegilor, mai ales doamnei Paulsen, raportor, pentru că a făcut eforturi constructive pentru a finaliza acest dosar așa de important. Propunerea înseamnă o îmbunătățire a standardelor din domeniu și o simplificare a sistemului pentru a detecta mai bine și pentru a controla mai bine transmiterea uh, acestor boli. Această propunere nu își dorește să reglementeze lucruri legate de uh, domeniul veterinar sau de bunăstare animală, care fac parte din alte propuneri în ceea ce privește uh, propunerea pe zootehnie, uh, reprezintă o tentativă de a deschide comerțul liber în acest domeniu, inclusiv în ceea ce privește uh, gen resursele genetice și uh, reproducerea. Vreau să-i mulțumesc domnului Dantin, domnul raportor, pentru că a promovat uh, în permanență o extindere a uh, arii de aplicare a acestei uh, propuneri. Trebuie însă să ne gândim cu multă atenție dacă societățile care se ocupă de materialul reproducător pot cumva să fie implicate în alte activități în afară de uh, protecția materialului genetic. Mă bucur că Parlamentul European uh, sprijină obiectivul de măsuri mai stricte, mai stringente în acest domeniu. Vom găsi cu siguranță un, uh, o soluție de compromis în cursul trialogurilor care ne așteaptă. În sfârșit, în ceea ce privește sănătatea plantelor, știți probabil că avem o situație foarte îngrijorătoare provocată de Xylella fastidiosa, o nouă uh, bacterie care a apărut în sectorul agricol din uh, regiunea Puglia din sudul uh, Italiei. Cel puțin 10% din toți uh, măslinii din provincia Lece din Italia, care depinde de producția aceasta, sunt afectate de această boală pur și simplu devastatoare. Cercetătorii științifici au ajuns la concluzia că și alte plante, chiar și viile, ar putea să um, fie un teren propice pentru această bacterie. Trebuie să fim vigilenți pentru a uh, păstra uh, patrimoniul agricol în această regiune. Situația este îngrijorătoare, o monitorizăm cu multă atenție și dorim să existe o atitudine mai vigilentă pentru că această bacterie să nu se răspândească și mai mult și să nu scape de sub control. Voi vizita Lece, Italia, deci, în curând, ca să transmit un mesaj către agricultorii afectați și să le arăt că Comisia Europeană urmărește cu atenție această situație. De asemenea, uh, mă preocupă și problema agenților patogeni din alimente. Depinde cazuri de campilobacter recente care au fost detectate și care trebuie să fie Uh, analizate. Peste 2000 de cazuri uh, în Europa anul trecut și carcase de pui, uh, zeci de mii afectate. e bine, această amenințare trebuie să fie stăpânită am avut un schimb de vederi în ce privește acest subiect din ce în ce mai îngrijorător în anumite întâlniri bilaterale pe care le-am avut împreună cu unii dintre dumneavoastră. În sfârșit, permiteți-mi să menționez pe scurt uh, tratatul TTIP cu Statele Unite viitor la uh, comerțul, uh, schimbul comercial. Vreau să vă spun că nu se, vor face, nu se face rabat de la standardele în domeniu europene și cetățenii noștri au niște drepturi pe care le vom salvarda. În sfârșit, un alt subiect uh, la care nu trebuie să cedăm este solidaritatea vis-a-vis -vis de partenerul rus în ceea ce privește posibilitatea de redeschidere a exporturilor sau de reluare a exporturilor. Nu trebuie să acceptăm situațiile în care se aplică situații, condiții diferite în diferite state membre în acest dosar în acest uh, dosar uh, și cu conotații fitosanitare, provocările sunt mari, în ciuda eforturilor noastre de a cantona răspândirea uh, peste porcine africane la perimetre bine circumscrise, Rusia tot nu dorește să reia aceste exporturi. Și am adus și în fața OMC-ului un litigiu pe acest subiect și asta în numele interesului UE în general. Vrem să ne asigurăm că Rusia respectă principiul internațional al regionalizării când vine vorba de comerțul cu produse porcine și sperăm că aceasta va duce la soluționarea uh, cazului. Sectorul este foarte afectat de acest embargo și cu, împreună cu comisarul Hogan lucrez din greu pentru a ne asigura că se adoptă măsuri așa cum trebuie. Comisia trebuie să găsească posibilități și debușee pentru piețe din țările terțe, pentru produsele noastre și trebuie să există, într-adevăr, eforturi politice, dar și în domeniul tehnic. Domnule președinte, v-am spus uh, care e poziția noastră pe diferitele subiecte interesante de aici, de la Comisia Agri. Avem un uh, scop comun. În alte standarde sau norme comune de siguranță, securitate pentru cetățenii noștri și trebuie să facem progrese în acest domeniu. Vreau să vă spun că succesul va depinde de eforturile făcute în comun. Numai așa vom obține rezultate pozitive și vreau să vă dau asigurări că peste 5 ani, când ne vom întoarce aici, vom putea spune cu toții nu că ne-am dorit să facem ceva, ci că chiar am și făcut asta. În ciuda dificultăților și problemelor care vor putea apărea, sper că vom păstra un spirit de muncă colegial în interesul cetățenilor. Acum aștept să, cu nerăbdare să aflu ce credeți și dumneavoastră despre aceste uh, subiecte. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, przedstawił Pan wiele wątków, wiele problemów. Mulțumesc, domnule komisar. Ne-ați uh, prezentat, ne-ați vorbit despre mai multe subiecte uh, și, bineînțeles, la asta ne și așteptam. Mulțumim. Multe persoane doresc să intervină. va, vom uh, acționa conform uh, regulii obișnuite. Coordonatorii au două, vor avea două minute la dispoziție, ceilalți un minut. Am să vă rog să nu vă re, referiți la subiectele care au fost deja menționate, astfel încât să putem uh, progresa destul de repede. Domnule Des, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule comisar Andrew Kaitis pentru prezența dumneavoastră la Comisia Agri. Din motive de timp am să mă refer la un singur punct, ce anume rezistența la antibiotice. În Europa, agricultorii trebuie să își asume responsabilitatea pentru sănătatea alimentară, protecția animalelor și așa mai departe. În Germania există o monitorizare a, utilizării antibioticelor. Um, veterinarii cu, împreună cu agricultorii au uh, elaborat un sistem prin care documentează fiecare tratament și asta permite uh, să se știe în ce măsură aceste antibiotice contribuie la rezistența la antibiotice. Este un sistem unic și nu există în uh, medicina umană. Și poate ar trebui să ne gândim să folosim acest sistem de monitorizare a utilizării antibioticilor și la oameni. Am citit unele cifre interesante. Și anume, din antibiotice, consumul de uh, antibiotice a cres- în uh, medicina veterinară, consumul de antibiotice a crescut mai cu 1%, iar în medicina umană cu mult mai mult, aproximativ 40%. Uh, Aș dori să vă mulțumesc, uh, domnule comisar, că ați anunțat că doriți să cooperați uh, strâns cu Parlamentul și în mod constructiv. Um, vă cunosc de ceva vreme, am învățat să vă apreciez și um, aștept buna cooperare cu dumneavoastră în următorii ani. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Domnul Rebega. Domnule președinte, uh, aș vrea în numele domnului De Castro să adresez o întrebare comisiei și anume, uh, având în vedere comisia vrea să impună eradicarea tuturor plantelor infestate, indiferent de eficacitatea sa în ceea ce privește starea de infecție, precum și interdicția de uh, replantarea măslinilor. În zona contaminată, unde bacteria este acum clar stabilită, eradicarea plantelor infectate nu mai este eficientă, deoarece în această zonă au fost infectate și alte specii de copaci. Din potrivă, aceasta este necesară în zonele infectate situate în apropierea zonei de tampon, unde, împreună cu buna gestionare agronomică și fitosanitară a plantelor, s-ar putea face un control efectiv a insectelor transportatoare. Comisia insistă pentru eradicarea tuturor plantelor. Cele mai multe dintre acestea, știm cu toții, sunt măslini, așa cum amintit și domnul uh, comisar. Dar luând în considerare pierderile foarte mari suportate de producători și responsabilitatea Uniunii de a nu fi, de a nu fi împiedicat accesul de plante infectate în comunitate, și vă reamintesc că aici silela fastidiosa a fost importată din Costa Rica, cum intenționează acum Comisia să facă față costurilor suplimentare impuse cultivatorilor prin posibila punere în aplicare a programelor de eradicare? pentru numărul de plante implicate, pentru tipul de răspândire, pentru repercursiunile socio socioeconomice semnificative. Producțiile de pe ca un exemplu, prelucrarea. Această problemă fitosanitară să fie gestionată necesită o consolidare a strategiei de gestionare a situațiilor de urgență fitosanitară și mai multe resurse economice. Eficacitatea programului de luptă împotriva bacteriei are nevoie de un sprijin puternic în domeniul cercetării pentru a găsi rapid soluții valide care trebuie luate în special în zona contaminată din Salento. Cum ar fi selectarea soiurilor de măslin care tolerează bacteria sau îi eh, rezistă și dezvoltarea de metode pentru controlul bacteriilor pentru a preveni răspândirea sa în alte zone. Așadar, este urgent ca Direcția Generală de Cercetare să instituie de îndată un col european pentru această bacterie specifică, așa cum a făcut-o pentru alte probleme mai puțin grave decât aceasta. Mulțumesc! Domnul Wojciechowski, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. președinte. Aș dori să intervin și eu în numele grupului nostru politic, ECR, Bun venit, uh, domnule comisar. Sunteți responsabil uh, pentru un, un domeniu foarte important în Uniunea Europeană, siguranța alimentară, și nu putem decât să vă urăm mult succes. Trei subiecte uh, la acestea aș dori să mă refer. În primul rând, ați menționat pesta porcină africană. Este o boală care vine din est, dinspre uh, Rusia. Rusia a introdus un embargo uh, produselor europene. Practic, uh, pesta porcină vine din Rusia, dar Rusia impune embargo uh, Uniunii Europene. Este o situație ciudată și cred că reacția Uniunii Europene nu este cea corectă în acest uh, moment. Aș dori să vă întreb și eu referitor la uh, ajutorul pentru agricultori. El este insignifiant, iar agricultorii la granița estică a Uniunii Europene combat această amenințare și au nevoie de ajutor, pentru că singuri nu se vor descurca. Apoi, în ceea ce privește sacrificarea animalelor în ritualuri, uh, și uh, carnea provenită din aceste ritualuri. Nu toată lumea dorește să uh, consume această carne, uh, aceste ritualuri nu sunt interzise, însă consumatorii care nu doresc astfel de carne, uneori sunt obligați să o consume. Ar exista prevederi uh, care ar putea să ne permită să ne asigurăm că aceste lucruri nu se întâmplă. Și un ultim subiect, uh, problema castrării porcilor. Parlamentul European în 2008 dorea pentru 2018 să renunțăm la castrarea chirurgicală, să se folosească alte uh, mijloace. Care este situația actuală? Tack, herr ordförande, och det är väldigt trevligt. Doamna Paulsen, aș vrea să vă spun că mă bucur că îl avem alături de noi um, pe domnul comisar astăzi pentru a discuta chestiuni precum rezistența la antibiotice. Eu mă ocup de chestiunea sănătății animalelor, medicamentelor în domeniul veterinar și mă interesează acest subiect. Nu, nici nu am să, nici nu trebuie eu să vă spun uh, despre ce este vorba, știți foarte bine. Aproape întregul lanț este prevăzut într-o singură abordare. Vedem imaginea de ansamblu, dar lipsește un element important, și anume o lege pentru creșterea comună, pentru îngrijirea comună a animalelor. Însă, dacă facem asta, s-ar putea să avem uh, diferențe și mai mari în concurența uh, de pe piață. Acest lucru este important și în, ce, în contextul TTIP se discută, se dezbate acest lucru și în Statele Unite. Antibioticele um, oare ajută la îmbunătățirea stării de sănătate a animalelor? dacă uh, ar fi să adoptăm acest TTIP, trebuie să menținem standardele ridicate de la creșterea animalelor și să folosim și mai puține antibiotice. Dar această legislație ar trebui să fie introdusă în același timp cu un tip similar de legislație în Statele Unite. Nu uitați că un porc fericit dă o carne de calitate bună. Și asta înseamnă că și agricultorul e fericit. Mulțumesc. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, bardzo ciekawe. Pani poseł Sam. Mulțumim foarte mult, foarte interesant. Doamna Samara. Eh, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru prezentarea propunerilor și priorităților dumneavoastră pentru următoarele luni. Ar fi multe de spus, ar fi multe întrebări de adresat, dar, în principiu, m-aș referi doar la organismele modificate genetice. Aș fi vrut să știu cum anume vom acționa pentru a garanta că nu va exista contaminare. Contaminare a terenurilor cultivate alături de cele uh, cu OMG-uri. Pentru că dacă statele membre iau decizia să autorizeze o, diferite culturi modificate genetic, aș vrea să știu care sunt și garanțiile în același timp oferite acelor producători care nu doresc să fie contaminați. Un alt aspect care mă îngrijorează pe mine este contaminarea mierii de albine. Cum anume vom proteja aceste albine și cum anume vom face în așa fel încât mierea de albine să nu fie contaminată. De asemenea, cum vom uh, evita și contaminarea de la un stat la altul. Acum, pentru a mă referi și la TTIP, dumneavoastră ați spus că nu se vor face niciun fel de concesii în materie de criterii de securitate alimentară. Acum, eu aș vrea să știu, în cazul în care se aprobă TTIP sau în cazul în care acesta va fi, uh, se, se va ratifica acordul cu Canada, aș dori să știu că, cum anume se va face pentru a interzice importurile sau vânzarea dinspre Statele Unite sau dinspre Canada de carne care provine din, uh, de la animale tratate cu hormoni și dacă va fi inter, vor fi interzise de asemenea și produsele derivate din animale clonate. Mulțumesc. Pan poseł Hausling, bardzo proszę. Domnul Hausling. Da, mulțumesc, mulțumim domnule comisar pentru prezență și eu mă voi ocupa de subiectul antibioticelor. Ați spus că Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de acest subiect, însă în pachetul pentru medicamentele în domeniul veterinar lipsește această strategie pentru a minimiza consumul de antibiotice. În plus, antibioticele sunt folosite și pentru îngrășarea animalelor și nu și cred că trebuie să spunem foarte clar, trebuie să limităm utilizarea acestor antibiotice. Și când văd pachetul respectiv, nu văd uh, o minimizare a utilizării, ci practic o menținere a status quo-ului. Apoi, pesticidele, ați vorbit despre uh, perturbatorii endocrini, dar având în vedere și TTIP, văd că procedura se prelungește. De fapt, în 2012 ar fi trebuit să se găsească un acord, dar acum să se mai facă o, o evaluare a riscului, nu mi se pare că este în sensul celor solicitate de Parlament. O întrebare concretă. Astăzi uh, a avut loc o, o, um, a fost publicat un document conform căruia glifosatul a fost pus pe lista um, OMS a um, substanțelor periculoase. Puteți să ne spuneți ceva despre asta? În ceea ce privește organismele modificate genetic, ați spus că în aprilie veți veni cu o propunere. Puteți să ne dați câteva detalii referitor la cum s-ar putea face procedura mai democratică? Pentru că prin autorizările naționale avem un sistem foarte fragmentat în Europa și cred că este esențial să nu avem uh, tipuri uh, diferite de legislație în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Agnew! Mulțumesc. Aș dori să mă refer la uh, perturbatorii endocrini. Sunt ingrediente active în anumite tipuri de erbicid și au fost dintotdeauna, de când eu în 1967 dădeam cu erbicid pe terenul meu și eu am folosit aceste erbicide și pot să vă spun că nu eram foarte bine uh, protejat în perioada respectivă, dar iată-mă, astăzi sunt aici. Dacă acestea sunt interzise, uh, un enorm, o enormă parte din instrumentarul agricultorilor pentru a limita buruienile uh, va fi eliminat. Um, și s-ar putea uh, crea în plus problema rezistenței. Dacă mergem până la capăt cu această propunere și aceste substanțe sunt interzise, va fi o mare problemă pentru sectorul uh, horticulturii, pentru că nu se vor mai putea cultiva aceste plante. Ce se va întâmpla? Vor fi importate din state terțe, unde sunt folosite tocmai aceste substanțe. Vă amintesc că în Marea Britanie nu este uh, Um, văzută ca o mare problemă expunerea la pesticide. Cele mai mari probleme sunt căderea de la înălțime și prinderea hainelor în mecanismele tractoarelor. Utilizarea pesticidelor nu este o astfel de problemă. Am senzația că uh, Comisia încearcă să rezolve o problemă care nu există. Cred că vă dați seama, în ceea ce privește campilobacter, că este foarte greu să se controleze această problemă în, la păsări. Și este o mare problemă uh, în țările mai calde. Dacă se încearcă impunerea de legislație, țări precum Danemarca și state sta, uh, scandinave se vor descurca destul de bine, dar uh, țările de la Mediterană vor avea mari dificultăți. Toată lumea trebuie, de fapt, să știe că soluția la această problemă uh, este în mâna persoanei care gătește puiul respectiv. Dacă gătești puiul cum trebuie, nu te îmbolnăvești. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, teraz wystąpienia jednominutowe. Vă mulțumesc. Am să vă rog să vă limitați la un minut. Doamna Heranz Garcia. Pues muchas gracias. Quería... Mulțumesc foarte mult. Aș fi vrut să-l întreb pe domnul comisar, în afară de faptul că vreau să mulțumesc pentru prezență, vreau să-l întreb referitor la lupta împotriva diferitelor boli, pentru că e o îngrijorare foarte mare și noi avem o răspundere foarte mare în acest sens. Și avem aici xilela fastidioasă, așa cum a spus și dumneavoastră adineaur, avem uh, uh, uh febra uh, porcină africană, avem uh, diferite bacterii care atacă citricele și cred că trebuie să avem o listă pozitivă de țări, de regiuni ale lumii care nu au astfel de molime și boli. Uh, în așa fel încât să avem o relație comercială sănătoasă cu aceste regiuni, așa cum se face de altfel și în uh, domeniul creșterii animalelor. Și astfel am putea avea anumite garanții. Și mai am și încă o întrebare referitoare la o tehnologie, o tehnologie suplimentară, cum ar fi, spre exemplu, organismele modificate genetic. Uh, și având în vedere că există un zvon foarte puternic, și anume că la finalul lunii aprilie veți face o propunere în acest sens, eu aș vrea să vă întreb uh, ce se va întâmpla cu această posibilă naționalizare ce se întrevede la acest nivel. Pentru că s-ar putea să ne aflăm într-o situație în care fiecare stat membru face ce vrea. Și atunci, oare nu s-ar putea ca acest lucru să fie ceva periculos pentru piața unică și să aducă cu sine niște distorsiuni de natură comercială în, tot, uh, în toată Uniunea Europeană? Mulțumesc! Pan Kalinowski, panie pośle. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, trwają rozmowy z Japonią. Domnul Kalinowski, mulțumesc. Domnule comisar, în continuare negociem cu Japonia și în chestiuni ce țin de competența dumneavoastră. Există vreo șansă ca Japonia să respecte regionalizarea pe care am adoptat-o după ce am aflat de aceste exemple de peste porcină africană. Știm că există anumite țări care pur și simplu nu pot uh, exporta. Sunt convins că cunoașteți problema. Comisarul Borg, în septembrie anului trecut, ne-a informat că Comisia dorește să revizuiască pachetul privind igiena și a spus că dorește să crească numărul posibilităților de a se uh, sacrifica animalele la fermă în afară de pui și uh, iepuri, să se aplice acest lucru și altor animale pentru a facilita vânzarea pe piețele locale. Care este opinia dumneavoastră și cum s-ar putea face această facilitare? Apoi, certificatele fitosanitare pentru, întreaga Uniune a, uh, pentru întreaga, uh, întregul teritoriu al Uniunii Europene. Ce se întâmplă cu asta? Mulțumesc, doamna Hasselkamp. Ja, dank u wel. Eh, dank u wel, voorzitter. En eh, fijn dat de commissaris hier is. Mulțumesc, domnule președinte. Și vreau să mulțumesc domnului comisar pentru prezență. Într-adevăr, ați abordat o serie întreagă de dosare care sunt interconectate în portofoliul dumneavoastră, antibioticele, uh, bacteriile, sănătatea publică, risipa alimentară. Multe dintre aceste probleme, după părerea mea, sunt de fapt datorate felului în care creștem și îngrășăm în mod intensiv animalele. De altfel, vedem că această intensificare, de fapt, continuă și că aceste uh, animale, în continuare, uh, iau proporții și sunt transportate în stânga, în dreapta, în cele patru colțuri ale Europei. Și aș vrea să știu cum evaluați dumneavoastră acest risc de intensificare a pericolelor. Ce părere aveți despre felul în care agricultura s-a intensificat în Europa? Spre exemplu, în țările de jos ne dăm seama că foarte multe molime și boli se dezvoltă tocmai în acele regiuni în care avem o creștere intensivă de animale. Acum, eu sunt de acord cu dumneavoastră și anume că aceste subvenții agricole ar trebui să fie odată și pentru totdeauna înlăturate. Am pus eu caputul, Mulțumesc și acum domnul Caputo. Grazie Eh, comisario, non solo per la... Mulțumesc, eh, domnule președinte, și mulțumesc, eh, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și, de asemenea, și pentru abordarea dumneavoastră în cadrul dialogului cu parlamentarii europeni. Am mai discutat deja multe subiecte în plen, de altfel la ultima ședință plenară au fost abordați Uh, perturbatorii endocrini și cu siguranță că vom continua această dezbatere pe viitor, pentru că e vorba de un subiect extrem de grav, o problemă foarte serioasă. Și eu, la rândul meu, aș dori să vă adresez întrebări în ceea ce privește rezistența la antibiotice. Și aș dori să adaug, față de cele ce spuse deja de doamna Paulsen, pe bună dreptate, aș dori să mai adaug încă două aspecte foarte specifice, foarte pe scurt, tocmai pentru a ști care este poziția dumneavoastră în acest sens. S-a, de, uh, demonstrat deja că există o incidență negativă a antibioticelor și aș dori să știu dacă eventual ați putea să vă gândiți la anumite măsuri pentru a încuraja o utilizare responsabilă, o utilizare înțeleaptă a acestor antibiotice, care sunt utilizate mai ales și pentru sănătatea oamenilor. Acum, o altă întrebare. Comisia dorește să evite acele situații în care veterinarii vând, de fapt, aceste medicamente. Se, asta există deja în anumite state membre, spre exemplu în Danemarca. În Danemarca, o astfel de măsură a dus la o reducere drastică a numărului de antibiotice. Bardzo dziękuję. Prosimy o skracanie wypowiedzi. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Vă rog să respectați timpul ce v-a fost alocat pentru intervenții. Nu trebuie să mulțumiți chiar de fiecare dată. Vă rog, doamna Miller. Ja, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, ich hätte eine Frage zum Klonen. Mulțumesc, domnule comisar. Aș avea o întrebare referitor la clonare. Știți că etichetarea uh, animalelor clonate și a descendenților acestor animale pun, e o problemă. Acum, care este părerea Comisiei în contextul TTIP? Apoi, în ceea ce privește perturbatorii endocrini, aș dori să știu ce veți face concret pentru musca de oțet musca de oțet, oțetul de cireșe, care de fapt reprezintă o adevărată problemă. Aveți, uh, aveți informații în acest sens? Mulțumesc până domnul președinte, are cuvântul domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, două întrebări foarte pe scurt către domnul comisar. Mai întâi, în ceea ce privește produsele fitosanitare. Aș dori să mă refer la neonicotinoide. Aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu evaluarea ce trebuia să fie făcută referitor la aceste substanțe. Care este rezultatul evaluării riscurilor? Ce se va întâmpla pe viitor? Agricultorii vor obține într-un târziu informații pe acest subiect. Apoi, în ceea ce privește rezistența față de antibiotice. Care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește antibioticele așa numite de rezervă, cele care se utilizează în ultima instanță? Oare n-ar trebui să le excludem din agricultură și din utilizarea omenească? Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Hăiboș. Eine Frage zum Referat Tierschutz. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș avea o întrebare în materie de protecția animalelor. Sănătatea animală se va afla sub răspunderea dumneavoastră sau nu? Sau va fi transferată într-un alt portofoliu? Adică protecția animalelor va fi transferată către o altă direcție generală și sau cum? Uh, apoi, în ceea ce privește organismele modificate genetic. S-a făcut o evaluare a uh, porumbului 15107 și se pare că <coughs> zonele de contaminare sunt mult mai importante decât cele um, um, găsite de către EFSA. Și acum aș dori să știu, care este riscul pe care îl pune un astfel de porumb? faptul că dumneavoastră l-ați uh, autorizat în ciuda faptului că există o încrucișare între porumbul de modă veche și noul porumb care afectează niște suprafețe ce se aflau doar la câțiva metri de alte uh, ferme care nu doreau să utilizeze OGM-uri. Doamne comisar, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Știm bine că vor exista negocieri în continuare referitoare la TTIP și astfel vă adresez și o întrebare în acest sens. Am auzit multe critici în ceea ce privește transparența, mai bine zis lipsa transparenței. Există documente, dar ele nu pot fi consultate decât cu ușile închise în condiții destul de Uh, restrânse. Vreau să ne dați asigurări încă o dată că nu se vor face compromisuri în ceea ce privește siguranța alimentară. Și, într-adevăr, atunci când vom fi adoptat aceste TIP, sper că nu vom avea de-a face în Europa cu uh, carne uh, provenită din animale îngrășate cu nutreț modificat genetic și așa mai departe. Deci, cum o să vedem, cum o să ne asigurăm și de folosirea pesticidelor în Europa? Se vor menține în continuare standardele înalte pe care Europa însă și le-a promovat în trecut? Vă pun această întrebare deoarece mi-e tare teamă că dacă nu suntem foarte responsabili și dacă nu avem noi deja o răs un răspuns la această întrebare? TTIP s-ar putea să eșueze din cauza acestui uh, aspect. Cetățenii, consumatorii trebuie să se asigure și să fie asigurați că nu vor apărea astfel de uh, rabaturi la calitate. Mulțumesc. Merci, président. Il n'y aura jamais de sécurité alimentaire en réalité sans souveraineté. Domnule Loazu, acest subiect <clears throat> presupune și o abordare a libertății consumatorilor. Știm bine că ideologia ultraliberală promovează uh, beneficiu, profitul cu orice preț, chiar și în detrimentul calității. Etichetarea se aplică pe aici, pe acolo, dar asta numai grație consumatorilor care s-au săturat să mănânce ori și ce. Ceea ce privește patriotismul alimentar, să nu uităm uh, și piața unică pe care mulți europeni nu și-o doresc. Se dorește impunerea unei gândiri unice, a centralizării și o promovare a profiturilor cu orice preț în detrimentul siguranței, securității alimentare și a sănătății. Poate ca prin momentul, în sfârșit, să schimbăm politica. Mulțumesc, domnul Tarabela. Are cuvântul. Printre subiectele foarte importante pe care le-ați abordat, domnule comisar, vreau să mă refer la două. Etichetarea și uh, apoi originea cărnii. Am făcut progrese ce privește carnea proaspătă și mai avem apoi probleme în legătură cu uh, uh, preparatele din carne. Există experiențe care au fost uh, evidențiate în Franța și costurile suplimentare mm, s-au dovedit a fi infime, de fapt, și atunci industria, de fapt, este vinovată și uh, blochează această uh, situație. În ce privește clonarea, tot așa a avut loc uh, o dezbatere care arăta ce riscuri sunt, cât de costisitoare este această practică, ce probleme pune ea în domeniul sănătății și siguranței alimentare. Uh, Bun, foarte multe riscuri și probleme și de ce Comisia nu și-a răspunderea să spună s-a terminat cu acest subiect. Cea mai bună, bună reglementare ar fi ca pur și simplu această reglementare, aceste prevederi să dispară. Sehr geehrter Herr Kommissar, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Die Saatgutverordnung. Mulțumesc. Uh, întrebări pe scurt. În ceea ce privește regulamentul privind semințele de plante, el a fost uh, retras momentan. Vă gândiți la o nouă propunere în acest sens? Aveți un calendar? Aveți ceva informații în acest sens? Aș dori să vă spun că în ce privește uh, lanțul agroalimentar, uh, dumneavoastră uh, înși v-ați spus că nu vor exista niciun fel de concesiuni în acest sens, de concesii, nu trebuie să, fac, să facă rabat la calitate și trebuie ca standardele normele noastre să fie protejate cu orice preț. Mulțumesc, urmează domnul Andrieu. Mulțumesc, domnule președinte. Dincolo de subiectele interesante care au fost abordate, vreau să spun două lucruri. În primul rând, acea trasabilitate și apoi carnea din semi-preparate de ce? Pentru că mai bine de 90% din consumatori cer aceste prevederi și sectorul uh, ne solicită asta, s-a pus problema costurilor. Rezultatele studiilor din 2013, comandate de către Comisie, sunt contestate și atunci ce facem cu încrederea consumatorilor? Ce facem cu aceste rezultate? În ceea ce privește bacteria uh, Uh, la nivelul măslinilor, avem probleme legate de speciile vegetale importate în Europa. Comisia a, uh, fost întotdeauna refractară uh, la acest control al importurilor. Poate că ar trebui totuși să se facă ceva pentru că această bacterie se adaugă și parazitului musculiței care afectează tot măslinii și mi se pare că există deja prea multe amenințări în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc uh, comisarului pentru tot ce le-a spus în legătură cu negocierile pe TTIP și în ceea ce privește relația cu Rusia în domeniul uh, antibioticilor, Mă bucur că am redus consumul cu mai bine de jumătate, asta e foarte bine, însă poate că nu a mers uh, suficient de departe, pentru că există întotdeauna riscuri de epidemii care apar. Domnul Hogan și ceilalți responsabili trebuie să abordeze și acest subiect. Există consecințe asupra sănătății umane și bineînțeles că nu poți să permiți uh, ca animalele bolnave să nu fie tratate, să nu beneficieze de tratament, pentru că apoi intră în lanțul de consum uman. Care ar fi echilibru care trebuie găsit aici? Mulțumesc. Urmează domnul? Doamna? Doamna Melior, mulțumesc domnului comisar pentru prezență și pentru prezentarea detaliată. Am și eu două întrebări. Una se referă la utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor. Domnul Des spunea că Germania are un sistem foarte complet de monitorizare. Practic știe foarte exact ce animale, când și unde au primit antibiotice. Iar Comisia are în vedere o extindere la întreaga uh, Uniune Europene. Dacă s-ar face asta, am avea o monitorizare la nivel european și am putea reacționa mai bine. A doua întrebare referitoare la organismele modificate genetic. Ați fost și dumneavoastră prezent la negocieri și vă mulțumesc pentru asta, astfel încât să putem obține o reglementare bună în ceea ce privește așa numitul opt-out, însă mai există problema agriculturii uh, biologice și folosirea um, nutrețului modificat genetic. Există o posibilitate de a introduce controle sau o etichetare în acest uh, domeniu? Vă mulțumesc. Pan poseu Sebastia, bardzo proszę. Muchas gracias, señor presidente, señor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Câteva întrebări referitoare la bunăstarea animalelor. Mai întâi, toate statele membre nu aplică în mod corect regulamentul în domeniu, în ceea ce privește uh, sacrificarea animalelor. Și e clar că aici în continuare există în continuare foarte multe dubii. Uh, există diferite sisteme și diferite metode, spre exemplu uciderea prin uh, sisteme electrice. Uh, și aș dori să știu, domnule comisar, dacă veți face un inventar al diferitelor proceduri. Apoi, în ceea ce privește transporturile, în ceea ce privește transporturile există statistici care sunt foarte clare și aș vrea să știu dacă se poate introduce un regulament prin care să se limiteze durata de transport la 8 ore. Și în ceea ce privește Xilela fastidiosa, eu vin una dintre acele țări care au fost afectate, dar nu numai măslinii, ci și citricele sunt uh, um, uh, afectați. Și am vrea să știm exact ce se va întâmpla în continuare, cum veți reacționa. Care sunt intențiile noastre? Și așa cum spuneau și uh, colega Eranț Garcia, aș vrea să știu dacă interzicerea uh, uh, unor astfel de importuri n-ar însemna să fie de fapt un prim pas și apoi ulterior să vedem cum anume vom reacționa. Domnul Dorfman, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am și eu o întrebare referitoare la TTIP. Săptămâna trecută am fost cu Comisia Envy la Washington și am dezbătut îndelung faptul că americanii nu sunt dispuși să ne vadă pe noi europenii ca o uniune, mai ales în ceea ce privește siguranța alimentară, ne văd ca state membre individuale și în multe domenii, în ceea ce privește uh, Um, în multe domenii vor, de exemplu, să permită uh, numai carnea de vită din uh, Irlanda, um, fructe și legume din anumite țări și nu din altele și așa mai departe. Practic, uh, pe de altă parte, nouă nu ne-ar veni ideea să spunem că, că da, vrem mere din California și din Wisconsin, dar nu din celelalte state americane. Cum credeți că putem aborda acest subiect, uh, mai ales în ceea ce privește posibilitățile de export și recunoașterea sistemelor uh, noastre în ceea ce privește siguranța alimentară? Mulțumesc. Pan poseł Buda, v-ați Buda. Domnule comisar, ați vorbit foarte bine despre pesta porcină, anumite boli ale păsărilor, dar și de bolile măzlinului. Aș vrea să vă întreb însă punctual dacă aveți o strategie în ceea ce privește boala limbii albastre, blutongul, care afectează masiv populațiile de ovine și de taurine atât din România cât și din estul Europei, generând deja pierderi substanțiale în aceste sectoare anul trecut. Aș vrea să vă atrag atenția că fără o intervenție energică din partea Comisiei, pierderile se vor perpetua și anul acesta, iar conjugat cu embargoul impus de Rusia, este o chestiune de timp până când vom asista la falimente în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, îmi cer scuze față de domnul comisar. Am întârziat un pic pentru că mai aveam și o altă ședință, dar uh, uh, vreau să profit totuși de ocazie, având în vedere că sunt raportor, uh, aș vrea să vă adresez o întrebare chiar dacă n-am avut ocazia să ascult prezentarea dumneavoastră în întregime. Domnule comisar, Comisia a prezentat o modificare a regulamentului 724 uh, din 2004 în ceea ce privește controlul și autorizarea anumitor medicamente. Deci există o separare a, uh, a medicamentelor veterinare și a medicamentelor uh, uz um, omenesc. Acum, întrebarea este oare nu cumva acest lucru merge împotriva principiului de securitate în domeniul sănătății și va duce la o scădere a calității și a siguranței medicamentelor veterinare, iar principiile active din aceste medicamente în fond și la urma urmei sunt exact aceleași ca în medicamentele utilizate pentru uz omenesc. De asemenea, această inițiativă de separare de a crea o agenție specifică pentru medicamente de uz veterinar. Care este justificarea pentru astfel de decizie? Puteți să-mi explicați? având în vedere că se pregătește o astfel de legislație. Care ar fi temeiul? Pentru că, de fapt, profesioniștii în domeniu nu înțeleg acest lucru. Și, evident, în final vreau să vă spun că noi eu sunt spaniolă și avem o mare, mare problemă, așa cum au menționat-o și colegii mei, e vorba de uh, xilela fastidiosa, Aș vrea să știu cum anume vom reacționa pe viitor pentru a avea un control sporit. în discuții, pan poseł Federley. Federley. Hmm. Mulțumesc foarte mult, uh, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați pus accentul, uh, așa cum trebuie, pe politica de rezistență la antibiotice. Și se pun o serie de întrebări aici, bineînțeles, dar cred că trebuie să extindem și mai mult perspectiva pe care o abordăm. Ca și comisar, ce veți face pe plan internațional? Pentru că există o serie de actori astăzi care doresc reglementarea folosirii antibioticelor în Europa, însă politica cea mai păguboasă a antibioticilor este dusă nu în Europa, ci în India sau în China. Și atunci, dacă dorim o astfel de politică, um, trebuie să fim atenți și la factorul timp. Uneori efectele se resimt de-abia în timp. Și atunci, ce veți face pe plan internațional în acest sens? Asta ar fi una. A doua întrebare se preconizează inițiative pentru crearea de noi antibiotice și pentru reglementarea folosirii acestora. Cum veți coordona aceste eforturi în cercetare pentru a avea rezultate mai concrete și bune și pentru sănătatea animală și pentru sănătatea populației în Europa? Vă mulțumesc foarte mult! Vă rog frumos, uh, în, din sală am avut multe intervenții, vă mulțumesc foarte mult, așadar tuturora. Nu am mulțumit uh, fiecăruia în parte nominal pentru că vrem să câștigăm timp. Domnule comisar, vă rog frumos. Uh, în ce privește Xylella faxidiosa, această bacterie, poate că de asta vom discuta mai încolo, în orice caz reacții. Da, mulțumesc foarte mult, spune domnul comisar. În într-o perioadă de timp așa de scurtă, mi-e greu să dau răspuns la toate întrebările. Pentru că fiecare întrebare merită un răspuns amănunțit în ce privește Xilela. Vreau să vă spun că după această întâlnire vor exista întruniri cu factorii responsabili din cadrul DG Sanco și să știți că pot intra în detaliu pe acest dosar dacă se dorește asta, însă bineînțeles că toate întrebările vor fi uh, consemnate și dacă nu vă supără acest lucru, mi-ar place să răspund în scris și în detaliu fiecare aceste întrebări, pentru că pentru mine este important să dau și un context și să pot uh, să schițez și niște soluții. Permiteți-mi așadar să încep cu începutul. Domnul Des a vorbit despre rezistența la antibiotice. Ca și uh, medic știu prea bine Ceravagii poate face această rezistență la antibiotice și să știți că este un subiect uh, pe care îl cunosc bine și bineînțeles că mă interesează foarte mult uh, ambele perspective, și veterinară, dar și sănătate umană. După părerea mea, trebuie să avem o abordare strategică globală pe acest subiect al folosirii antibioticelor de-a lungul întregului lanț, deci afectând atât sănătatea animală cât și cea umană. Și ar fi bine să avem date comune uh, care consemnează folosirea acestor antibiotice atunci în sănătatea umană cât și în domeniul sănătății animale. Știți bine că în această perioadă suntem pe cale să revizuim, revizuim planul nostru pe 5 ani privitor la rezistența la antibiotice și următoarea strategie a fost creonată și publicată deja pe 26 februarie anul acesta, deci recent. Vă spuneam că îmi doresc foarte mult o abordare omogenă și globală pentru a integra și sănătatea umană și sănătatea animală. Nu văd cum am putea să facem altcumva sau să separăm cele două. Ar fi extraordinar, de exemplu, ca în fiecare an să existe un fel de bilanț al stării sănătății în Uniunea Europeană, să ne punem de acord asupra unor indicatori comuni de urmărit și anumite subiecte cheie de monitorizat, mm, de pildă antibioticile sau bolile cronice, și să facem cumva sau să avem o imagine de ansamblu, să știm cum stăm și ce este de făcut pentru a reduce în continuare folosirea antibioticelor. Bineînțeles că folosirea redusă a acestor antibiotice trebuie nu numai monitorizată, trebuie cumva să presupună și o schimbare de metodologie, pentru că în situațiile de prevenție ar trebui să nu se mai folosească antibioticile, dar pe de altă parte, să se, uh, să se promoveze noi tratamente, noi medicamente, nu neapărat antibiotice, deci ceva care să se substituie. Și e bine să punem accentul pe cercetare, pe noi instrumente. Deci ar fi extraordinar, vă spuneam, ca să existe această abordare comună și la nivelul uh, Uh, directoratului general pe care îl coordonez, dar și cu celelalți alți factori de decizie din comisie, să prezentăm un plan comun de acțiune care să fie îmbrățișat și de statele membre. Ați menționat de exemple pozitive, interesante din Germania, dar am fost în țările de jos, de pildă, și știu că acolo s-au făcut lucruri bune. Deci avem bune practici pentru că s-au uh, cules date uh, privitoare la folosirea antibioticilor uh, în fermele de acolo și, bineînțeles, acestea s-au combinat și cu date din domeniul sănătății populației, deci de pe la spitale. Deci e bine să se combine acești factori și să mi-ar place să fim foarte activi pe teren, să avem o abordare practică pragmatică, ne uitând nicio clipă acest obiectiv de a reduce folosirea antibioticelor. În ceea ce privește <clears throat> alte întrebări, de pildă întrebarea domnului Wojciechowski, studiul referitor la acele sacrificări de animale Um, cu, din cadrul ritualurilor și practicilor religioase. Bineînțeles că noi trebuie să respectăm libertatea cultelor, care este consfințită prin Cartea Drepturilor Fundamentale, dar statele membre sunt răspunzătoare de diversele derogări care pot fi acordate în cadrul acestor uh, sacrificări uh, rituale și am avut o strategie 2012-2015 în acest sens în care Comisia s-a angajat să facă un studiu în ce privește informațiile care trebuie date consumatorilor legate și de acest aspect. Studiul a fost finalizat acum și este analizat la comisie. Nu este foarte clar că derogările respective sunt uh, într-adevăr folosite în Uniunea Europeană și nu avem de fapt date foarte multe în acest domeniu, însă trebuie să urmărim și această situație. În ceea ce privește sănătatea plantelor, doamna Garcia ne-a întrebat despre exilela fastidiosa și cum a pătruns ea pe teritoriul UE și nu trebuie să subestimăm importanța protecției varietăților de plante. Comisia ar trebui să aibă o abordare mai proactivă cu, efectiv, cu eventual uh, măsuri de tranziție în, caz, în cazul importurilor de varietăți mai cu risc și bineînțeles că ne dorim o aliniere a standardelor pentru plante, pentru animale în țările terțe și să avem, bineînțeles, restricții și le avem pentru importurile de soiuri și varietăți cu risc. Da, în sănătatea plantelor trebuie să fim proactivi, pentru că știm bine că în anumite țări se sprijină uh, un sistem de importuri foarte închis sau foarte circumscris. În alte țări abordarea este mult mai deschisă și atunci ar fi, am avea o propunere de compromis care să însemne o abordare proactivă, adică să știm de la caz la caz care sunt țările cu risc, care sunt țările care nu presupun riscuri și pentru țările care au produse cu risc să uh, nu permitem importarea lor, acestor produse pe teritoriul UE. În <clears throat> ceea ce privește clonarea, bineînțeles, vreau să spun că etichetarea cărnii Uh, provenite de la descendențe animalelor clonate. Bineînțeles că există mai multe interese aici și, pe de altă parte, trebuie să respecte și principiile legale, juridice ale UE. Etichetarea acestor produse a fost evaluată de comisie, dar nu s-a adoptat nimic în acest sens pe 2013 nu este sigur că este foarte practic o astfel de, măsu- de măsură. Știu că DG Agri a lansat un studiu privitor la etichetarea produselor de carne provenite din animalele clonate și asta din, uh, din primăvara anului 2014. Aceste animale nu sunt obținute din uh, tehnici de reproducere convenționale. Și domnul Tarabella a menționat uh, etichetarea de origine, care este un subiect uh, foarte complex, cu multe fațete și care poate să aibă multe consecințe. În contextul economic actual, trebuie să ne asigurăm că uh, Comisia ia niște măsuri înțelepte în acest sens în legătură cu etichetarea de origine obligatorie. Comisia a luat notă de dorința Parlamentului în acest sens. Munca pregătitoare poate, arată deja că s-ar putea să fie măsuri costisitoare și care să pună poveri mari uh, pe umerii operatorilor din acest domeniu. Comisia consideră așadar că trebuie să se continue dezbaterea, reflexia pentru a găsi măsuri cu caracter, să zic, proporțional pentru a, deci, găsi soluții. Uh, Madame Paulsen uh, on, on, uh, uh, on uh, antibiotical resistance. And Ce privește rezistența la antibiotice, doam, propunerea doamnei Paulsen, da, asta va permite Uniunii Europene să ia măsuri în acest uh, domeniu, așa cum o face deja pentru bolile transmisibile, prin uh, o abordare mai proactivă și prin măsuri de prevenire și astfel se vor reduce în continuare antibioticele în, uh, pentru uz veterinar. Noua propunere privitoare la medicamentele veterinare este așadar esențială în acest context al antibioticilor și general în domeniul farmacovigilenței. Dumneavoastră ați menționat și ceva în legătură cu aspectul internațional al acestei dezbateri privitoare la antibiotice și vă dau dreptate. Nu văd cum am putea să luptăm împotriva acestui flagel fără a aduce acest subiect pe agenda de lucru a OMC-ului la, ah, și de asemenea pe agenda de lucru a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală și în alte foruri internaționale, bineînțeles. Pentru că dacă vorbim despre țări terțe, de, dacă vorbim despre China, Argentina, Brazilia sau Statele Unite, e bine, trebuie să discutăm aceste lucruri, inclusiv uh, în relațiile noastre bilaterale cu aceste țări. <clears throat> aceste întrebări, dar trebuie puse și în legătură, bineînțeles, cu cele mai înalte standarde de siguranță alimentară care trebuie să fie adoptate. Însă, vreau să vă spun că există foruri unde se lucrează în acest sens și vreau să vă spun că discuțiile sunt urmărite cu atenție de noi. Vom vedea ce se va putea face pe scena internațională, de asemenea, fără îndoială. În ce privește TIP-ul și ce se poate obține în aceste negocieri, vreau să vă spun că nu negociem, de fapt, aceste norme, standarde. Ele nu sunt negociabile. Nu sunt lucruri care se negociază. Așadar, ați spus, da, că Statele Unite au tendința de a nu a vedea Uniunea Europeană ca pe o entitate unică. Pentru noi este foarte important, esențial ca partea americană să ne vadă ca pe un tot unitar și să nu existe această abordare țară cu țară. Asta va distruge piața noastră comună și va distruge pacul și va distruge normele și standardele noastre. Noi, din perspectiva noastră, când vorbim despre măsuri sanitare, fitosanitare, noi ne dorim să avem cele mai înalte standarde care să fie menținute și să trimitem părții americane un mesaj clar cum că standardele noastre și general Uniunea Europeană uh, uh, ca și o unitate, ca o entitate unică, sunt uh, bazele de plecare ale oricărei discuții. Ați vorbit de asemenea despre materialul reproductiv al plantelor. În februarie 2015, Comisia a venit cu o propunere în acest sens. Legislația actuală a fost uh, evaluată, inclusiv în perioada 2007-2008, însă anumite ONG-uri au ridicat niște programe, eh, anumite temeri, mă scuzați, în legătură cu anumite uh, producții pe scară redusă. Și atunci eh, se pot discuta eventual abordări alternative în legătură cu materialul reproducător, reproductiv al plantelor. Acum însă trebuie să găsim soluții pentru viitor și există două posibilități. Una ar fi ca să continuăm sau să renoim propunerile precedente ale comisiei și să facem eventual niște modificări în sensul de a avea un studiu de impact în acest sens. Sau să avem concepte noi în acest domeniu? Concepte noi care ne-ar permite să avem uh, studii de impact noi, nouțe. Și oricum va fi nevoie de timp, cel puțin 2 ani și jumătate, asta este clar. Glifosat. Uh, în ceea ce privește glifosatul, în weekend au apărut articole referitoare la propunerea Asociației de, de cercetare în domeniul cancerului um, și faptul că această agenție a spus că această substanță ar, uh, este probabil cancerigenă. Această substanță este folosită pe um, recoltele modificate genetic. Pesticidele întotdeauna sunt um, evaluate înainte ca EFSA să organizeze o revizuire uh, între părți această revizuire are loc în acest moment și va fi finalizată până în august 2015. Statul membru raportor, Germania, în urma unor date cuprinzătoare, a spus că substanța nu trebuie să fie clasificată ca fiind carcinogenă. În 2016 se va face o evaluare generală a legislației actuale. În ceea ce privește neonicotinoidele, nu există, nu este, nu este prevăzută o evaluare a impactului. EFSA a lansat un apel public pentru date. Rămân uh, puse în aplicare măsuri în timpul revizuirii. Numai când analiza va fi finalizată, vom decide următoarele etape. And of course, uh speaking about animal welfare. Iar în ceea ce privește bunăstarea animalelor și antibioticele, se pot face, face foarte multe lucruri la nivel național. Am vizitat chiar eu o fermă model în țările de jos care lucrează în mod limitat cu antibiotice și sunt uh, exemple, bune practici care pot fi uh, transmise mai departe. Da, dați-mi voie să vă spun că sunt uh, dispus să vă răspund la întrebări și uh, în scris, pentru că asta este obligația noastră. Mulțumesc! Îmi pare rău, domnule comisar, uh, dar ați răspuns deja la foarte multe întrebări, în detaliu, dacă mai aveți întrebări, Uh, bine, și dacă au mai rămas întrebări fără răspuns, aș, vă rugăm să răspundeți la ele în scris. Știm cu toții că putem să adresăm întrebări comisarilor, cu atât mai mult cu cât uh, comisarul nostru este foarte deschis și uh, este deschis și la mm, întrebările și așteptările noastre. Mulțumesc foarte mult! Cred că subiecte atât de importante mai ales în această perioadă de probleme, amenințări din est, din sud uh, și în acest context al negocierilor actuale, e bine, cred că avem foarte multe de discutat, <coughs> deci uh, ne bucurăm de acest dialog continuu cu dumneavoastră. Cred că putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc încă o dată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 Vă rog, uh, luați, vă rog pentru cuvânt. Însă, până atunci, pauza noastră s-a uh, finalizat. Îi dau cuvântul doamnei Noichel. Mulțumesc, domnule președinte. Am o solicitare și mai ales către doamna Köstinger, care se ocupă de strategia uh, în domeniul silviculturii. Eu sunt raportor din umbră și uh, s-au depus amendamente foarte multe la acest uh, raport. Este încă nevoie de discuție, iar în rândul raportorilor suntem de părere că pur și simplu am avea nevoie de puțin mai mult timp. Aș dori să o rog uh, pe doamna Köstinger și pe noastră, domnule președinte, dacă, dacă se poate să amânăm votul de joi. Deja amâna, suntem deja în întârziere, Uh, pentru mine însă amânarea ar fi foarte importantă uh, și nu sunt singura care își dorește acest lucru. Poseł, to nie jest tylko moja decyzja, tu obowiązuje określona procedură. Președintele, decizia nu este numai a mea, avem o, uh, o procedură de urmat. Există doi deputați care ar sprijini această moțiune? Dacă da, aș dori să vă rog să ridicați mâna. 1, 2, da, avem, așa este. 2. Avem 4 care sprijină această moțiune. Ce părere au coordonatorii? Coordonatorii ar trebui să ne spună. Doamna Köstinger, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă uimește faptul că doamna Noichel nu a reușit să facă față volumului de muncă. Să ne uităm înapoi. Comisia a propus această nouă strategie pentru păduri și sectorul forestier în 2013. Parlamentul Uh, ar fi putut în mandatul trecut să uh, adopte un raport, dar nu a fost suficient timp. Am început în septembrie 2014. Avem 460 de amendamente, într-adevăr. Doresc însă să vă spun că este vorba de un raport din proprie inițiativă și nu de un raport legislativ. Raportoarea din partea socialiștilor a fost întotdeauna implicată, nu a putut de fiecare dată să participe, dar cred că, în general, am reușit să uh, formulăm 29 de amendamente de compromis, ceea ce pentru un raport din proprie inițiativă mi se pare foarte bine. Eu aș propune totuși să ținem votul mâine. Am avut termenul până vineri săptămâna trecută uh, pentru amendamente. Socialiștii au depus 20 de amendamente. Multe dintre ele am, reuș- am încercat să le uh, implicăm, uh, să le introducem în text. Nici în, uh, într-o democrație nu este întotdeauna posibil să preluăm tot, dar cred că am putut obține un uh, raport foarte bun. Nu cred că este însă utilă o astfel de amânare. Așadar, am să îi rog pe colegi să votăm mâine. Deja am pierdut foarte mult timp. Mi-aș dori ca mai ales munca secretariatului să fie apreciată. Au lucrat cu sub foarte mare presiune și au încercat să includă pozițiile tuturor. Încă o dată, este un uh, raport din proprie inițiativă, nu va deveni fiecare virgulă literă de lege, uh, deci vă rog să adoptăm acest raport pentru a putea să votăm și la Strasburg în plenul următor. Vă mulțumesc! Nu doresc să deschid o dezbatere întreagă, dar vă rog, uh, vă dau cuvântul. Aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Köstinger, spune doamna Müller. Raportul pe care l-am primit a fost unul excelent și foarte echilibrat. În ultimele săptămâni am lucrat în mod intens pentru a obține un bun compromis. De mai multe ori ne-am întâlnit, uh, am discutat amendamentele în mod intens. Deci documentul pe care îl avem îl considerăm cuprinzător și echilibrat. Și am să vă rog să nu dăm înapoi aici, ci să votăm mâine. Noi suntem pregătiți, cu toți am cooperat și cred că uh, multe amendamente au fost preluate în amendamente de compromis. Pot să vă spun că unele lucruri le-am acceptat și eu mai greu, dar iată, textul este gata și vă rog să-l votăm mâine. Doamnelor și domnilor, mâine începem reuniunea noastră de dimineață printr-o reuniune cu domnul Hogan. Cred că vom fi cu toții prezenți. Deci, înainte să întâlnim cu domnul comisar, vom uh, vota acest subiect. Vă rog, doamna Köstinger. Încă o întrebare referitoare la procedură. Oare acum, uh, oricând, se poate depune o cerere într-o reuniune a Comisiei de amânare? Știam de mult când urma să aibă, joc, uh, când urma să aibă loc votul, știam termenele, au existat, au existat amendamente depuse, deci nu înțeleg de ce ar trebui să mai votăm o dată dacă votăm. Pentru că până la urmă totul s-a uh, desfășurat conform programului. Secretariatul a lucrat impecabil. Nu cred că pe lista de vot se va schimba ceva până joi. Um, nu sunt uh, dispusă să încercăm să clarificăm aici uh, cum funcționează democrația. Eu cred că totul este pregătit pentru un vot mâine. Vă mulțumim foarte mult. Secretariatul, ce spune procedura? Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a răspunde doamnei Köstinger, da, conform articolului 190 aliniatul 4 din regulament, există posibilitatea de a cere amânarea votului înainte de acest vot. Este la fel ca și uh, votul în plen cererea este susținută de trei deputați, asta cere regulamentul, dar nu există un consens, deci singura soluție este să votăm dacă amânăm sau votăm. Și asta a propus și domnul președinte. Mâine dimineața la ora 9 votăm dacă menținem uh, votul uh, dosarului pentru ora 15 a zilei de mâine. Mulțumesc. Doamna Noișel nu mai dorește să intervină, deci cred că procedura este clară. Vă mulțumesc foarte mult. Iată, acum uh, ne-am, îmbunătățit și cunoștințele. Trecem la punctul 5. Prezentare a comisiei cu privire la Xilela fastidiosa. Aș dori să dau cuvântul reprezentanților comisiei și am să vă rog să fiți succinți, pentru că deja am obținut multe informații pe acest subiect din, de la domnul comisar. Deci vă rog, pe scurt. Cine reprezintă comisia astăzi? Domnul Flu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Iată, comisarul uh, va vorbi deja despre această boală, v-a arătat chiar și fotografii ale daunelor pe care le poate face această boală. Boala a fost introdusă pentru prima dată în Europa și în momentul de față afectează uh, măslin din uh, zona Puglia. A fost în 2013, în octombrie, notificată Comisia uh, ca un prim caz confirmat în Uniunea Europeană. În februarie 2013 am luat măsuri uh, de urgență la nivel european, care au fost apoi uh, um, detaliate printr-un amendament în iulie 2014. Aceste măsuri prevedeau cereri stricte pentru importarea și Uh, transportul plantelor în Uniunea Europeană, dar și verificări, controle în zonele afectate, inclusiv eliminarea plantelor afectate. Acest lucru s-a făcut pe baza unei declarații primite de la Autoritatea Europeană privind siguranța alimentară. De atunci, uh, Comisia a efectuat două audituri din partea Oficiului uh, Alimentar și Veterinar în regiune, ultimul în noiembrie 2014, două în septembrie 2014. Concluzia a fost, din păcate, că situația se deteriorează în mod dramatic de la prima inspecție din februarie 2014. De asemenea, măsurile noastre au ca scop eradicarea bolii. S-a văzut că autoritățile uh, competente însă se uh, concentrează mai pe îngrădirea bolii. Uh, se concentrează asupra unui număr limitat de copaci, de pomi, uh, măslin, care până acum au fost uh, eliminați. Din păcate, însă, de curând, Italia a notificat o nouă epidemie în afara zonei în care a fost uh, găsită pentru prima dată boala. În această primă zonă, Italia um, demarcase o zonă. Acum, avem uh, această boală prezentă și în uh, zona Brindisi, ceea ce ne arată că boala se, uh, se răspândește și în afara zonei inițial afectate. În prima declarație din 2013, uh, după prima uh, această declarație, a, avut una, a avut loc una nouă în 2015, uh, referitoare la, posib la posibilitatea să fie afectate și plante de citrice, sau viță de vie. Este vorba de o listă cu aproximativ 200 de plante, uh, mult mai extinsă decât lista actuală care se referă numai la 9 varietăți. De asemenea, boala nu fusese găsită încă în Uniunea Europeană uh, pe copaci de citrice uh, și pe viță de vie, însă investigațiile uh, continuă, dar boala se răspândește. Ne dăm seama că Italia a, anunța, a anunțat o serie de măsuri, inclusiv finanțare semnificativă, însă analizând rezultatele până acum și evoluția bolii, ne întrebăm dacă toate aceste măsuri vor fi suficiente pentru a preveni răspândirea bolii. Suntem în contact permanent cu autoritățile uh, italiene pentru a găsi cea mai bună cale de progres. Am avut reuniuni în ultimele săptămâni, uh, chiar de trei ori, cu autoritățile italiene. Pe baza acestor noi rezultate, pe baza noi, noului aviz de la EFSA, ne revizuim măsurile de urgență la ora actuală și pot să vă asigur că lista plantelor potențiale a fost uh, crescută. În această listă va trebui să uh, acoperim toate uh, posibilele plante afectate. Vom impune restricții și în afara zonelor de restricție și, bineînțeles, foarte importantă va fi precauția. Este important să avem discuții tehnice cu statele membre. Vom face asta până la finalul acestei săptămâni și în, în funcție de rezultatele acestor discuții și în urma discuțiilor ce vor avea loc la comisie, vom avea probabil un vot referitor la consolidarea măsurilor în aprilie s-au depus o serie întreagă de întrebări către comisar, la care nu a avut timp să răspundă. Una se referea la cercetare. Comisarul Andrew Kaitis este în contact cu comisarii pentru agricultură și cercetare. Avem confirmare că pe lista priorităților va fi inclusă și cercetarea privind uh, xilela. S-a pus o întrebare referitoare la compensații. Legislația noastră actuală nu permite ca legea privind sănătatea plantelor să compenseze uh, agricultorii dincolo de uh, cheltuielile cu eliminarea uh, pomilor nu avem alte uh, mijloace financiare pentru a acoperi uh, pierderile pe termen lung în domeniul agricol. Acestea fiind spuse, vă stau la dispoziție pentru întrebări, dacă aveți. Vă mulțumim foarte mult! Sunt convins că vor fi întrebări. Avem șapte persoane înscrise pe lista de vorbitori. Am să vă rog pe toți să fiți succinți. Doamna Heranț Garcia întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încă din 2012 discutăm despre această temă, xilela fastidiosa și de fiecare dată uh, din ce în ce mai pregnantă este preocuparea și îngrijorarea noastră și agricultorilor. Și acum câteva săptămâni am mers la Cordoba și am fost invitată de niște asociații spaniole, am discutat cu experți uh, europeni și spanioli pe acest subiect. Și acolo îngrijorarea este imensă. Vă transmit uh, această îngrijorare enormă a tuturor agricultorilor prezenți din cauza acestei bacterii care duce la probleme sanitare, dar care amenință de fapt toată coasta Mediteranei. Eu cred că dacă ne aflăm încă din 2012 în prezența acestei probleme și azi suntem în 2015 și discutăm în continuare, observăm că există prea, mult, prea puțin angajament pentru a lupta împotriva acestor, uh, acestor probleme. Acum, e, uh, prea puțin îmi pasă că dumneavoastră îmi dați dreptate. Nu, problema este că trebuie să vedem ce vom face. Comisia Europeană spune că eforturile pe care le face Italia nu vor fi suficiente și acum întrebarea mea este următoarea către Comisia Europeană. Între 2000 Uh, în 2007 s-au importat 157.000 de specii și plante ca, din țări în care se știa că există această bacterie. Și ce a așteptat Comisia Europeană până când va face o listă o, pozitivă a celor regiuni și zone din lume de unde putem importa fără pericole? Deci avem nevoie de o astfel de listă pozitivă, în așa fel încât să evităm apariția unor noi cazuri asemănătoare cu Xylella fastidiosa. Și să ne mai spună Comisia ce se poate face acum pentru a evita extinderea acestei, acestui flagel în toată zona mediterană și mai mult decât atât în toată Uniunea Europeană. Oui, merci, euh, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Iată că ne confruntăm aici cu o problemă fitosanitară, care de fapt mai ridică și alte întrebări, și anume controlul asupra plantelor care sunt importate în Uniunea Europeană. Am discutat acest lucru cu domnul comisar. Nu e ceva nou, pentru că asta s-a mai abordat și în uh, mandatul precedent, în, uh, într-un raport. Și apoi, în dezbaterile ce au avut loc cu ocazia acelui raport, Uh, inițial am deplâns faptul că nu a funcționat strategia de control, care și în continuare este în vigoare, dar care tot nu dă roade, nu dă roade suficiente pe teritoriul Uniunii Europene, în ceea ce privește intrarea unor noi organisme dăunătoare. Și la momentul respectiv am spus de ce nu își dorește Comisia o eventuală modificare a sistemului existent în propunerea sa, într-o nouă propunere legislativă și în dezbatere am propus prin amendamente să avem o nouă strategie de control Uh, punându-se accentul pe prevenire, evaluarea riscurilor, care să fie compatibilă și cu normele internaționale în ceea ce privește protecția plantelor, um, având în vedere și acordurile sanitare și fitosanitare în cadrul OMC. Și acum am două întrebări pe care vreau să le adresez comisiei și le-am evocat și adinaur. Mai întâi, comisia, evident, a avansat, s-a mai gândit, dar se află într-o într astfel de logică și anume să nu modifice niciun fel strategia de control și am auzit care au fost diferitele elemente de răspuns care au fost date până în prezent, însă întrebarea este următoarea. Cum anume vom face față în mod foarte concret și precis acestei bacterii care, evident, pe măslin vine și se adaugă în plus față de un alt parazit, musca, care afectează de fapt și de drept toți acești măslini și care provoacă daune importante. Deci, având în vedere utilizarea anumitor substanțe pe bază de amoniac, eventual uh, uh, nu am putea găsi o, o, o soluție, pentru că deocamdată agricultorii se află într-o adevărată capcană. Mulțumesc, spune domnul Donta. Uh, mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru prezentare. Eu am aflat că în circunscripția mea în Franța uh, există probleme pentru că bacteria aceasta se transmite către vița de vie pe de o parte și către uh, citrice pe de altă parte. Acum se pare că există în continuare îndoieli și probleme și în uh, Corsica. Bun, din fericire, Corsica e o insulă, putem să îngrădim problema, dar Întrebarea mea este ce se întâmplă cu nivelul de rapiditate al deciziilor luate? Așa cum au spus și alți colegi, într-o astfel de situație, rapiditatea este factorul cheie și trebuie să evităm să tot tergiversăm. Acum, aveți sau nu aveți un calendar decizional? Da. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte spune doamna Aguilera Garcia. Adineori s-a spus că s-a evocat problema în Cordoba. Eu vin din Andaluzia și e clar că e vorba de o regiune care este înconjurată de măslini și care este deosebit de importantă, pentru că măslinul reprezintă un element, un factor de venit în Andaluzia. Așa că suntem foarte îngrijorați de această situație și ne dorim să existe modificări, pentru că nu există un control suficient nu s-a controlat suficient și există dubii și temeri ca uh, să se extindă această plagă și către alte regiuni ale Uniunii Europene. Așa că trebuie să mai reflectăm la măsurile pe care trebuie să le ia Comisia în momentul de față. Eu aș vrea să știu care sunt măsurile sau, mă rog, ce se va face concret. Pentru că se pare că această molimă s-a extins venind dinspre portul din Rotterdam. Eu cred că ar fi important, eventual, comisia să poată să aibă un control suplimentar, un control mai pregnant asupra anumitor porturi. Acolo unde sunt puncte de intrare, unde intră materialul vegetal în Uniunea Europeană și aș vrea să știu se va face eventual o analiză uh, uh pentru a ști exact ce s-a întâmplat în Olanda, în Rotterdam, uh, în așa fel încât să nu ne mai confruntăm cu astfel de situații asemănătoare în alte porturi, în alte țări? Are cuvântul domnul Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Xilela fastidiosa distruge pur și simplu în totalitate un sector întreg de uh, activitate în Puglia, în Italia. Am ascultat cu atenție ce a zis Comisia. Dar eu cred că e nevoie de o mai bună coordonare între statele membre, pentru că niște acțiuni care sunt întreprinse izolat de către Italia și de către Comisie nu sunt coordonate, așa cum uh, a spus uh, Adinaur, uh, domnul comisar pentru agricultură. Uh, eu cred că problema vine mai ales la nivel de control. Și sunt de acord cu domnul uh, Andrieu, care spunea din aur că trebuie neapărat să accelerăm re, uh, etapa de luare de decizii la nivel de Comisia Europeană, pentru că am mai spus asta și cu alte ocazii, însă în timp ce doctorii analizează uh, ce s-a întâmplat cu, cu pacientul, s-ar putea ca pacientul să dea ortopopii. Și exact asta e soarta unei întregi regiuni în Italia, Apulia, care riscă să dispară, să nu mai avem niciun fel de economie. E nevoie de o decizie imediată pentru a compensa, pentru a acorda indemnizații, pentru a face ceva și eventual pentru a modifica și legislația. Pani Popsu. Grazie Presidente. chiedo subito scuza se dovessi prendere qualche... Mulțumesc. Care cuvântul doamna D'Amato? Mulțumesc, domnule președinte. Uh, eu vin din uh, Salenta, din regiunea Puglia, tocmai în Italia. Și acolo pot să vă spun că e vorba de o adevărată secare, uscare a măslinului Uh, nu e vorba doar de xilela fastidiosa, așa cum spunea domnul comisar Adinaur. E o stare de urgență pe care a declarat-o guvernul Italiei. Avem 13 milioane de euro ce au fost deblocate pentru a putea interveni pentru a uh, uh, smulge copaci afectați, pentru a interveni în mod concret pentru a uh, instaura anumite zone de protecție și pentru a proteja și uh, pomii fructiferi. Se dorește un control total prin produse chimice, prin uh, pesticide. Dar e vorba de o suprafață imensă, 50 de kilometri pe 15 kilometri. Sunt zone în care există și case și sunt zone care sunt uh, foarte afectate. A existat o evaluare din partea Comitetului pentru Sănătate Fitosanitară, însă o astfel de teorie nu a fost și dovedită în mod concret, pentru că nimic nu dovedește că această bacterie Xylella fastidiosa este unica și singura cauza acestei boli a măslinului. Așa că noi ceea ce cerem în momentul de față este, plecând de la datele tehnice pe care le avem la, la îndemână, pentru că experții au mers acolo, au mers acolo în luna februarie. Insist, e un punct fundamental acest lucru. E vorba de studii Sanco care demonstrează că eradicarea aceasta nu este soluția cea mai bună. Și uh, Văd că ați ridicat ciocănașul, așa că mă grăbesc. Dar uh, vreau ca situația să fie studiată. Există, există uh, diferiți alți factori care ar putea să intervină. Eu știu, anumite uh, insecte, a, uh, anumite ciuperci care ar putea fi responsabile de propagarea acestei boli. Și deci trebuie să facem un studiu, să știm exact despre ce este vorba. Vreau să vă spun că și la nivel penal s-a deschis o anchetă la noi în Italia. Am foarte multe informații în acest sens. Vă pot da un dosar întreg, însă ai nevoie de rigoare mare rigoare științifică. E ca și cum am vrea să eradicăm SIDA și să tratându-l ca și cum ar fi doar o pneumonie. Păi nu, nu se poate așa fără să informezi populația și fără să spui exact care sunt măsurile de preven- prevenție ce trebuie introduse. Evident că mai întâi trebuie să lăsăm oamenii de știință să intervină și să constate ce e de constatat, uh, să determine care este adevărata cauza a bolii. Trebuie să înțelegem foarte bine că situația e într-adevăr gravă și statul italian, în mod concret, nu intervine așa cum trebuie, chiar și la nivel strict științific. Uh, cerem comisiei să intervină, să trimită oameni de știință internațional la fața locului și să țină seama și de punctul de vedere al agricultorilor, pentru că ei știu uh, ce se poate face și ce nu. Dlatego przedłużyliśmy wystąpienie. Jeśli można prosić, aby Pani... Președintele, Mulțumesc. V-am lăsat timp mai mult la dispoziție pentru a interveni, pentru că e clar că e vorba de o situație foarte, foarte gravă și uh, vrem să întărim argumentele noastre către comisie. Domnul Ferrand. Da, e vorba de uh, hectare, zeci și sute de hectare afectate în sudul Italiei cu măslini. Și situația demonstrează că libera circulație a bunurilor poate să devină la un moment dat o situație catastrofală. Uh, și am văzut că, de fapt, niște importuri din Costa Rica se află la originea acestei probleme și această bacterie acum poate afecta și viața de vie, pentru că a făcut deja ravage în California. Așa că știm că e imposibil deocamdată să luptăm împotriva acestei molime, pentru că nu avem, nu avem uh, uh, soluții la nivel științific. Oamenii de știință încă sunt uh, ocupați și încearcă să determine care este cauza. De aceea, domnule președinte, cred că trebuie să interzicem orice importuri de Uh, plante și vegetale care vin din uh, aceste regiuni și să punem capăt schimbului sau importului de viță de vie care vin din alte țări. Președintele, mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Tarabella. Eh, Bun, ca urmare a diferitelor intervenții, evident, eu sunt de acord cu cei care vorbesc despre rigoare științifică și despre faptul că situația este clar o situație gravă. Doamna Damato a evocat acest lucru. Când știm cât de important este măslinul pentru regiunea Puglia, în Italia, e vorba de o cultură milenară acolo, evident. Uh, proverbul spune, când problema e mare, soluția trebuie să fie la înălțime. Deci s-a discutat despre asta. Dacă într-adevăr ne dăm seama că Uh, uh, uh, avem o, niște importuri care se află într-adevăr la originea acestei probleme, uh, până în prezent se vorbea despre plante ornamentale, acum aud că e vorba despre plante de uh, cafea. În fine, trebuie să lămurim lucrurile. Cum spunea doamna D'Amato, intervenția guvernului Italiei nu este suficientă și e nevoie de o intervenție a Uniunii Europene. Și voi încheia, domnule președinte, spunând că într-o astfel de situație de criză ar fi poate bine să avem un sistem așa cum avem pentru protecția consumatorilor, deci, care se numește RAPEX, deci Rapid Exchange, o, un schimb de informații rapid. Uh, eu sunt de acord că uh, ceea ce ne-a lipsit aici este o intervenție rapidă. Și așa cum spunea din aur domnul Andriu, s-a vorbit despre fosfatul de amoniac. Poate că am putea, în mod excepțional, având în vedere amploarea crizei, să am putea autoriza utilizarea acestor fosfate, pentru că uh, e o adevărată situație uh, uh de criză și am putea astfel să intervenim rapid, să găsim o soluție rapidă și apoi ulterior să venim cu alte idei. Quadro wnioski z tego typu sytuații... Președintele, iată încă un exemplu care demonstrează că trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, să ne adaptăm unor astfel de cazuri concrete, neprevăzute probabil în legislație, în așa fel încât să găsim o soluție. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, în așa fel încât acesta să poată răspunde la întrebările ce au fost adresate. Vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Da, unii ne-au spus că trebuie să acționăm rapid, alții ne-au spus că nu avem suficiente informații. Acum am să încep cu ultima categorie. Uh, noi, în momentul de față, discutăm cu organizații care s-au adresat nouă spunând că au informații științifice suplimentare referitor la diferite boli și molime, nu numai legate de xilele fastidiosa, dar și de alte bacterii. Comisia s-a întâlnit cu aceste organizații, am discutat cu ele, suntem în contact, le-am întrebat care este evaluarea de risc Uh, din punct de vedere al EFSA și așa mai departe și avem anumite criterii științifice la îndemână care să ne permită să putem analiza aceste dovezi. Și vrem ca EFSA să vină cu o, o, o declarație foarte clară pentru a spune dacă da sau nu aceste informații sunt conforme sau neconforme cu starea de fapt, înainte de a lua acțiuni, de a lua măsuri, de a interveni. Apoi, în ceea ce vrește calendarul, ni s-a cerut un calendar ca să reacționăm. După cum am spus mai devreme, avem o primă discuție inițială cu statele membre, deocamdată, în Comitetul de Reglementare și bazându-ne pe aceste discuții și pe follow-up-ul acestor dezbateri, Comisia, împreună cu uh, diferite autorități la nivel bilateral, vom vedea care sunt măsurile care au fost deja adoptate și ce se mai poate face până la finalul lunii aprilie. Și un alt aspect care a fost votat și anume referitor la viitoarele măsuri ce pot fi luate pe viitor. În prezentarea inițială am spus că vrem să întărim măsurile. Înainte de toate, vrem să sporim zonele în care trebuie să existe o respectare strictă a măsurilor fitosanitare. Deci nu e vorba doar de Puglia în Italia, ci de o zonă mult mai extinsă. o zonă mult mai extinsă și către alte regiuni. Acum, deocamdată, Comisia nu a spus că nu ar fi posibil să eradicăm. Însă, noi ceea ce am spus că uh, trebuie să ajungem la o soluție care să ne permită să, să, să, să îngrădim extinderea acestei bacterii, să evităm contaminarea altor regiuni din Italia sau altor regiuni din Mediterana sau către alte state membre. Evident, ne dorim să avem o zonă tampon mai largă, cu obligații foarte stricte pentru a smulge planctele afectate se există o astfel de obligație și uh, aceasta se aplică și acelor teritorii care se află în vecinătatea celor afectate pentru a avea tocmai zonele tampon. Însă toate aceste discuții trebuie să continue cu statele membre, mai ales cu Italia, pentru a ști exact care este munca ce poate fi făcută concret la fața locului. Apoi, ni s-a adresat de asemenea și un apel, și anume că ar trebui să avem un regim mai strict în ceea ce privește importurile din țări terțe Vreau să vă amintesc faptul că în uh, discuțiile actuale, în ceea ce privește revizuirea acestui regim de importuri, Parlamentul European este cel care, în aprilie 2014, în ședința plenară, a dorit să existe un sistem mai deschis decât cel care exista în prealabil. Acum, anumite state membre cer un sistem mai închis, mai restrictiv, mai uh, uh, riguros față de țările terțe. În orice caz, discuțiile sunt în curs. Și știu că statele membre în continuare își doresc să existe o abordare echilibrată între un sistem deschis și un sistem suficient de închis pentru a preveni, preîntâmpina astfel de situații. Pentru că e clar că trebuie să evaluăm mai întâi care sunt uh, țările de origine cu riscul cel mai mare. Am înțeles foarte bine de asemenea că uh, s-a spus că uh, punctul de intrare uh, uh, se pare să fi fost portul din Rotterdam. Nu cred că acest lucru este corect. Nu cred că există suficiente informații pentru ca să putem confirma o astfel de afirmație. Autoritățile din țările de jos nu au confirmat acest lucru. Deci nu s-a dovedit încă acest lucru. În orice caz, sistemul, așa cum a funcționat el până în prezent, a fost la înălțime în verificarea portului Amsterdam. Cred că am răspuns la toate întrebările, dar dacă mai sunt și alte întrebări, rămân la dispoziția dumneavoastră. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Domnul Bove a cerut să ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Ajung cu o oră și jumătate întârziere pentru că a venit avionul cu întârziere. Îmi cer scuze că ajung doar acum. În noiembrie discutasem deja cu comisia, adresasem întrebări, am primit un răspuns în scris în ceea ce vrește Xilela. Acum, problema e că situația se uh, înrăutățește, mai ales în Franța, mai ales în Corsica, pentru că am descoperit în mod foarte clar în Corsica uh, pomi în, pe suprafețe mari mai ales uh, măslinii decorativi nu, care sunt afectați. Și acum, cum poate Franța astăzi, dincolo de Uniunea Europeană, să ia niște măsuri drastice pentru a închide, pentru a, pentru a pentru a preîntâmpina o, o extindere. Bun, acum nu e vorba de o perioadă de timp foarte lungă la dispoziție. Avem foarte puțin timp pentru a împiedica transmiterea acestei molime, așa cum a făcut, spre exemplu, Australia. Australia a, intro, a introdus o restricție la importuri de vegetale. Acum, Comisia trebuie să interzică orice produse care au un coeficient de risc și care vin în Uniunea Europeană, fără, fără de care ne aflăm într-o situație cu adevărat catastrofală. Dziękuję, proszę Państwa. Ja myślę, że nie będziemy, że sytuacja jest rozwojowa. Da, vă mulțumesc. Trebuie să urmărim cu atenție situația, bineînțeles, mai ales uh, propagarea eventuală la alte soiuri de arbor și să cerem în continuare comisiei să ne dea informații nu știm încă care va fi amploarea problemei. Trebuie să urmărim cu atenție această situație. Vă spuneam, o să cerem comisiei să ne țină la curent și să monitorizeze cu multă atenție situația. Am consemnat diferitele observații care au fost făcute aici. Ne vom întoarce, bineînțeles, la acest subiect, pentru că bacteria aceasta este foarte periculoasă. Trecem acum la punctul 6, medicamente uz veterinar. Punctele 6 și 7 le luăm împreună. Așa cum știți, discuția nu începe astăzi. Am avut vizita unui reprezentant al Comisiei care ne-a spus câte ceva despre acest subiect la o ședință precedentă. Astăzi vom avea un schimb de vederi. Comisia ENV este răspund. Noi putem să redactăm avize la aceste două puncte. Deci știm care este poziția Comisiei. Așadar, putem trece la întrebări și răspunsuri din sală. Așadar, dau cuvântul domnului raportor pentru aviz. Bym poprosił o pytania, wypowiedzi z sali, czy y, pani poseł... Deci, doamna Paulsen, dacă doriți, puteți să interveniți acum sau după ce vor vorbi colegii? Acum doriți să vorbiți? Vă rog frumos. mulțumesc foarte mult, o să încerc să fiu foarte succintă. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în urma uh, unui uh, raport din 2011. Se punea problema eficacității medicamentelor de uz veterinar, mai cu seamă antibioticele. Uh, și am vorbit eventual și de noi medicamente care pot să apară. În acest context am uh, trasat posibilitatea de luptă împotriva mm, folosirii antibioticilor. Mai mulți colegi, vreo 10, au participat la acest exercițiu. Cred că Parlamentul are idei foarte bune însă asta nu se traduce în inițiative efective în Europa împotriva rezistenței la antibiotice. În propunerea actuală, la articolul 54, există niște propuneri de bună seamă. Deci s-a făcut un prim pas înainte. Suntem într-o primă etapă. Însă, cum să vă spun, mi se pare că propunerea este destul de pestriță și greu de înțeles, destul de ilizibilă și inteligibilă și nu mi se pare că este prea precisă așa cum ar trebui să se, să se întâmple, însă trebuie să recunosc că există totuși uh, un punct pozitiv în această încercare de a înlătura birocrația în acest domeniu. Este un punct foarte. În aceste condiții trebuie să avem o propunere de simplificare, astfel încât sectorul acesta să beneficieze așa cum trebuie și în mod echitabil de aceste noi soluții inovatoare pentru promovarea cercetării, etc. E important ca medicamentele de uz veterinar să fie pe undeva mai puțin profitabile decât uh, cele pentru uz uh, uman. Problema însă este că avem tot felul de animale uh, și nici, cer nici cercetarea nu este prea rentabilă, pentru că avem um, foarte multe specii deci este foarte disparat. Și aș dori să fac niște comentarii. Știu că la articolul 120, de pildă, se dorește limitarea folosirii medicamentelor de uz veterinar. Domnule președinte, nu trebuie să încurajăm situația în care veterinarii fac, uh, să zic, uh, profit uh, prescriind în fel și chip tot felul de antibiotice. N-aș dori să avem astfel de situații veterinarii au devenit pur și simplu emițători de rețete pe bandă rulantă. Asta este problema. Pe când uh, medicii din domeniul sănătății umane câștigă bine, veterinarii câștigă prost. De aceea ei sunt pur și simplu, să zic, scriitori de rețete. De aceea trebuie să fixăm uh, niște uh, criterii foarte simple. Trebuie ca veterinarii să poate să, să, să câștige, uh, să-și câștige existența în mod decent și nu să fie pur și simplu niște emițători de rețete. Deci să umblăm la criterii. Și mă refer acum și la definiții. Vom discuta asta mai pe larg atunci când vom aborda amendamentele. Încă o dată, legislația are mare nevoie de simplificare. Și dacă reușim să facem treaba asta, legislația noastră va fi precisă, uh, fermă și ușor de aplicat în domeniul abuzului folosirii acestor uh, medicamente antibiotice. Dragi colegi, spune președintele, vreau să vă informez că pe 16 aprilie va avea loc o dezbatere mai aprofundată în acest sens. Astăzi facem doar un tur de orizont, așadar acum dau cuvântul, dau cuvântul colegului Polceac. Mulțumesc foarte mult! pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor na... Mulțumesc. Eh, eu sunt răspunzător pentru amendamentul la regulamentul privitor la autorizarea și supravegherea produselor medicinale, etc. M-aș referi la ce a spus doamna Paulson. Dânsa se ocupă de medicamentele de uz veterinar. Eu, vă spuneam, intervin în a doua parte a acestui uh, exercițiu, răspunzător pentru avizul de care v-am spus și aș dori să fac câteva comentarii. Uh, comisia face mai multe propuneri de modificări uh, și asta în lumina uh, uh, Tratatului de la Lisabona, a modificării procedurilor de luare a deciziilor, de comitologie, etc. Se, fa- se fac niște propuneri de modificări care nu sunt direct legate de acest text legislativ. Așadar, Uh, mi se pare că se, fa se face vorbire despre niște modificări care nu sunt justificate. Mai cu seamă se pune problema abolirii taxelor plătite către uh, agențiile de uh, uh, înregistrare a medicamentelor apar probleme la articolul 70, de pildă. Acolo se spune că Comisia Europeană este cea care stabilește aceste taxe prin actele de punere în aplicare. Nu mi se pare potrivit să se facă treaba asta. O serie de state membre exprimat de altfel aceste dubii, pentru că li s-a părut neadecvat această, acest transfer de putere. Apar o serie de aspecte tehnice când vine vorba transferul acestor prerogative. Iar la articolul 140 din nou regulament, Agenția pentru Medicamente Europeană, Consiliul de Administrație are noi puteri de evaluare, deci cu prerogative preluate de la statele membre. Bun, avizul meu este destul de lung, dar dacă ar fi să fac un rezumat, Regulamentul care înființează Agenția Europeană pentru Medicamente și uh, vorbește despre misiunile sale, bineînțeles conține și indicații privitoare la bugetul acestei agenții. Lucrurile pot fi în continuare negociate, după părerea mea. Însă, Am discutat cu colegii raportori din umbră. Principala problemă visează, vă spuneam, articolul 70, care este cu lui Pepelea. 5 osób mamy po minucie. Tak jak powiedziałem, 16. Mai sunt 5 uh, intervenții, maxim un minut, vă rog frumos. Pe 16 aprilie vom avea o dezbatere așa cum trebuie. Astăzi schițăm principalele aspecte, ne întoarcem apoi la problematica asta pe 16. Domnule Hausling, aveți un minut. Ja, nur, nur ganz kurz, <clears throat> wirklich die Frage. Pe scurt, câteva întrebări. De ce în propunerea Comisiei nu sunt uh, luate în considerare mijloace alternative? De ce nu există un plan de reducere? Și de ce <coughs> metafilaxa ca problemă nu a fost uh, prevăzută? Am spus că în două, două, două treimi din antibioticele utilizate merg pentru creșterea animalelor, uh, pur și simplu. Și uh, asta este întrebarea. De ce nu există un plan de reducere al utilizării? Care este obiectivul acestui uh, document? Este vorba de autorizarea noilor antibiotice și accelerarea ei sau mai degrabă totuși reala problemă pe care tocmai am uh, discutat-o? Domnul Andru, Agniu, Domnule președinte, este o chestiune foarte importantă, tehnică. Discutăm regulamentul privitor medicamentele, medicamentele veterinare sau vorbim despre sănătatea animală? Sunt două lucruri separate. Discutăm împreună aceste regulamente sau nu? Mulțumesc. Urmează domnul Federley, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult. Aș putea să dea un răspuns eventual. La întrebarea pe care am auzit-o numai ce. Domnule președinte, eu cred că nu putem acum să epuizăm dezbaterea, vom mai reveni la acest subiect. Însă, Cred că ce se dorește este o profilaxie pe bază de antibiotice. Deci nu prevenirea să se facă cu antibiotice, ci, da, eventual tratamente de vindecare. Deci asta ca să răspund eventual întrebării domnului Agniu. Domnul Caputo, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Avem întâlnirea pe 16 aprilie, da, și o să fiu succint. Vreau însă să menționez un aspect care mie mi se pare foarte important cât privește medicamentele de uz veterinar și această rezistență la antibiotice. Bun, cred că trebuie să evidențiem mai bine care sunt procedurile de autorizare să avem nivel de protecție adecvat menționat în documentele tehnice care știm că datează de 18 ani coace. Să vedem și care este situația pe piață. Comisia ne-a prezentat niște informații, însă cred că în ce privește consumatorii, informațiile pentru aceștia trebuie să fie în continuare suplimentate. Mm, avem și vânzări online și aici ar putea să uh, intervină probleme, deci avem și niște condiții aici. Cât privește agenția pentru medicamente, mă bucur că avem o separare între medicamentele de uz veterinar și uh, uman, însă nu știu ce se putea, poate face efectiv tehnic. Ceea ce privește rezistența la antibiotice, mă refer la poziția doamnei Gostet, raportor. Cel mai important în acest sector, deci pentru uzul veterinar, este important ca medicamentele să poată să parvină acolo unde trebuie repede. Pentru că știm bine că dacă am separa momentul prescrierii rețetei și momentul în care aceste medicamente ar fi într-adevăr uh, uh, date animalelor, epidemia are tot timpul să se propage. Doamna Paulsel uh, a făcut niște observații în acest sens. În orice caz, deci momentul uh, administrării este foarte important. Apoi, în ceea ce privește domnul, uh, ce a spus domnul comisar Andrew Kaitis, cel mai important în acest domeniu este aspectul alimentației șeptelurilor pentru că în această luptă împotriva antibioticilor intervine și problema calității și conținutului furajelor. Mulțumesc! Da. E, quisiera... Doamna Aguilera, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că, de fapt, da, sunt de acord cu cele spuse de colegi. Sunt de acord cu ce a spus doamna Paulsen. Mie mi se pare ciudat ca uh, veterinarii să se uh, transforme, să-și schimbe total meseria. Nu? Mi se pare șocant acest lucru. Și să fie doar persoane care pres, uh, prescriu, scriu rețete. Acum, doamna Paulsen, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește definițiile legate de profilaxie pentru că nu știu exact dacă oare nu cumva sunteți de părere că ar trebui să se alinieze mai mult cu regulamentul referitor la uh, medicamentele de uz veterinar, uh, în așa fel încât definițiile să fie uh, coordonate și să oglindească definițiile așa cum au fost ele uh, realizate inițial în celălalt regulament. Acum, domnule președinte, dacă îmi dați voie o secundă ca să termin. Eu cred că există diferite forme de administrare a medicamentelor și diferite forme de a înțelege cum se face această administrare. Fiecare să-și facă munca. Acum, dacă noi punem la punct o anumită procedură, o anumită metodă, trebuie să știm exact care sunt și limitele unei astfel de abordări. Dragi colegi, înțeleg că raportorii au consemnat toate observațiile, toate rezervele pe care le-ați uh, evocat și comisia a luat notă. <clears throat> nu știu, două, trei minute pentru comisie eventual, dar foarte pe scurt, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș vrea să spun câte ceva. <clears throat> În legătură cu avizul uh, doamnei Paulsen, eu sunt raportor pentru ECR. Trebuie să favorizăm uh, inovarea, să stimulăm aceste activități inovative. Deci, mai puțină birocrație, simplificarea procedurilor de autorizare. Și aici, totuși, să mai pun niște întrebări. Există oare o rentabilitate asociată inovării? adică protecția acordată de un brevet este suficientă când vorbim despre medicamente de uz veterinar, mai ales pentru grup, grupe foarte bine circumscrise și reduse ca număr de animale. Cât privește antibioticele, antibioticele, rezistența la acestea, cred că avem nevoie să uh, avem împărtășirea obligațiilor și nu măsuri pe aici pe acolo. Vă rog. Comisia, încă o dată. Thank you uh, for reporters and... Vă mulțumesc, mulțumesc raportorilor și tuturor pentru această dezbatere foarte interesantă. Pe scurt, într-adevăr, încercăm să facem o simplificare, să eliminăm din birocrație și o parte din uh, prevederi uh, reflectă exact această intenție și, bineînțeles, suntem dispuși să le dezbatem. Bineînțeles, propunerea este una complexă pentru că am dorit să codificăm regulamentele mai vechi care ne pot uh, permite să gestionăm acest dosar atât de important al sănătății, pentru sănătatea animalelor și pentru sănătatea publică. De asemenea, am încercat să punem accentul pe cercetare și dezvoltare, după cum ați văzut, extindem uh, protecția datelor care permite dezvoltatorilor de noi medicamente să își uh, dezvolte aceste uh, medicamente. Chestiunea dificilă este cea referitoare de răspunderea veterinarilor privitoare la prescrierea medicamentelor și, bineînțeles, că trebuie să găsim inițiativele potrivite pentru ei și stimulentele potrivite și în același timp să ne asigurăm că uh, joacă rolul pe care l-au de jucat în ceea ce privește rezistența la antibiotice și așa mai departe. Monitorizarea Um, și prescrierea sunt foarte strâns conectate. Referitoare la cele spuse domnul Polciac, aș dori să mă refer la sentința Curții de Justiție care recomandă ca cel mai bun regulament pentru Uh, taxele agențiilor, Agenția pentru Substanțe Chimice, care oferă sprijin maxim, uh, care oferă control uh, total statelor membre. Dar, bineînțeles, până la urmă toate sunt, și așadar toate sunt, deciziile sunt luate de statele membre. Am creat noi reguli pentru taxele pe farmacovigilență și le vom discuta când uh, se va reuni Parlamentul cu Comisia și cu Consiliul. În ceea ce privește condițiile online, este un domeniu important, dar în același timp suntem de părere că uh, vânzările online bine reglementate vor permite accesul la medicamente unui număr de utilizatori final și dacă reglementarea este bună, sperăm că sistemul va funcționa. Dar, bineînțeles, sistemul trebuie să fie foarte bine reglementat pentru asta. La final, referitor la planul privind rezistența la antibiotice, uh, Trebuie să vedem asta și în contextul planului de acțiune cu 12 puncte pe care îl implementează la ora actuală Comisia împreună cu statele membre și cu trei agenții, EFSA, EMA și ECDC. Toate acestea țin de sănătatea animalelor. Bineînțeles, este un plan de acțiune, însă sunt prevăzute o serie întreagă de măsuri, inclusiv acest nou cadru de reglementare. Este important ca toate aceste propuneri să fie văzute împreună pentru că dacă nu lucrăm din toate perspectivele, uh, sănătatea animalelor, dar și medicii uh, pentru oameni uh, și așa mai departe, nu putem să obținem rezultate bune. În ceea ce privește profilaxia sau metafilaxia, acest lucru a fost discutat de CVMP care a încercat să, să dezvolte orientările care sunt la ora actuală discutate. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc reprezentanților Comisiei și, după cum v-am spus, vom reveni la această discuție pe 16 aprilie. Termenul pentru amendamente este 24 aprilie. Mai avem timp, așadar, să ne pregătim. Asta se referă la ambele rapoarte și, bineînțeles, vă puteți adresa, puteți adresa întrebări comisiei. Trecem acum la punctul 8 de pe ordine de zi, sănătatea animalelor. Aici raportor este doamna Paulsen. Știu, doamna raportor, cât de multe lucruri se întâmplă în acest domeniu, vă cunoaștem uh, munca, știm că există că au loc în mod uh, regulat uh, trialoguri. Deci vă vom ruga să ne informați pe scurt despre care este situația. Vă mulțumim foarte mult. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte am progresat foarte mult și asta într-un timp uh, foarte redus. Am fost raportoare, după cum știți, pentru o serie întreagă de reglementări importante de-a lungul anilor. Știu că acest tip de dosar este unul foarte sensibil. Cele trei instituții au lucrat din greu și personalul lor cu atât mai mult. Este fascinant, domnule președinte, pentru că majoritatea punctelor esențiale la prima lectură în Parlamentul European au trecut, au fost adoptate. Deci cred că am putut să ne impunem ideile. Am avut trei trialoguri și ultimul a fost pe 13 martie. Sunt destul de sigură că vom reuși să finalizăm acest uh, dosar la următorul, al patrulea trialog. Mai există unele puncte uh, rămase, actele delegate și actele de punere în aplicare să spunem că la unele puncte lucrurile progresează un pic mai greu. Sunt de acord, recunosc asta. Însă sunt uh, dispusă să găsesc un compromis. Așadar, voi reveni în fața dumneavoastră când vom fi finalizat dosarul, când vom fi găsit o soluție. Însă pot să vă spun că suntem pe calea cea bună. Și vă mulțumesc. Vă mulțumim încă o dată și vă urăm cât se poate de mult succes! Dacă sunt întrebări, le putem accepta, dar nu vă încurajez să adresați întrebări, pentru că nu mai avem timp. Nu văd întrebări. Vă mulțumim foarte mult pentru informarea dumneavoastră, doamnă Paulsen. Încheiem acum această parte a reuniunii comisiei noastre. Vom avea imediat reuniunea coordonatorilor. Iar mâine, doamnelor și domnilor, ne întâlnim cu domnul comisar la ora 9. Am să vă rog să fiți punctuali pentru a nu aștepta din nou 15 minute cum am făcut-o astăzi. Și asta cu atât mai mult cu cât uh, vom și vota. Deci am să vă rog să fiți prezenți la 9 fix mâine dimineață. Vă mulțumesc tuturor, iar acum am să îi rog doar pe coordonator să rămână în sală. Ne revedem mâine la ora 9.